Um, Bună dimineața, dragi colegi! Propunem să începem cu punctul 8, prezentarea raportului anual al lui, făcută de Giovanni Butarelli. Bine ați venit pentru a ne prezenta raportul anual pentru 2015. Ați primit versiuni electronice și la intrarea în sală există și versiunea pe hârtie. 2015, 2015 suntem cu toții de acord că de bază în ceea ce privește pachetul pentru protecția datelor. Raportul va acoperi, prin urmare, un an extrem de productiv pentru EDPS în ceea ce privește activitățile de supraveghere și consultare și Giovanni ești aici pentru a ne prezenta aceste realizări. Vreau să vă spun de asemenea că de când ați fost numit, ați venit în fața comisiei noastre de mai multe ori și am discutat lista cu numele pasagerilor TTIP, acordurile umbrelă și uh, acorduri privind scuturi pentru protecția informațiilor private. Bine ați venit! O să ne vorbiți despre acest Privacy Shield on luni. Prin urmare, comisie s-a se deplasat la Washington, Washington și San Francisco pe aceste subiecte și dacă aveți uh, întrebări către această delegație, acum e momentul să le puneți. Mulțumesc pentru prezență și vă dau acum cuvântul pentru a face o prezentare de în jur de 10 minute, dacă puteți, după care colegii vor pune întrebări. Thank you, Chairman. Mulțumesc, domnule președinte. Bună dimineața, stimați membri ai Comisiei. Vă mulțumesc pentru ocazia de a vă prezenta cel mai nou raport anual al Agenției Europene pentru Protecția Datelor. Anul acesta vorbim despre un raport inovator, concis, care se grupează în funcție de subiecte și nu de sarcini. Avem uh, indicatorii de performanță cheie și informații statistice la nivelul anexelor. Voșev Evroski, colegul meu și cu mine suntem recunoscători echipei noastre care ne-a ajutat pentru a obține un rezultat așa de bun. Cu câțiva ani în urmă s-a raportat că generația mileniului că petrece în jur de 18 ore pe zi pe internet, parcurgând informații care apar în media, jocuri și așa mai departe. pieței online a devenit la fel de importantă ca protecția acordată oamenilor din lumea fizică, reală. Și de aceea Uniunea Europeană și lumea în ansamblul său uh, datorează foarte mult Parlamentului European pentru că ați dat dovadă de curaj, ați dat dovadă de o atitudine de pionierat și ați stabilit normele cele mai um, stricte în ceea ce privește protecția online și vreau să vă apreciez eforturile, domnule președinte, raportorilor și raportorilor din urmă pentru GDPR și um, raportul referitor la protecția datelor în sectorul poliției. Anul trecut a fost cel de-al patrulea an al mandatului nostru și um, în cadrul GDPR cea mai mare inovație este uh, cerința de a răspunde în fața instituțiilor, în fața dumneavoastră, Am publicat o strategie uh, pe baza mandatului pe care ni l-ați dat uh, atunci când uh, mandatul a fost întocmit și anume să reprezentăm la cel mai înalt nivel, să dezvoltăm și să păstrăm relații cheie în interiorul și în afara UE. De aceea facem eforturi pentru a stabili pentru a încheia parteneriate globale, pentru a fi un uh, ambasador al libertății, mai ales atunci când ne confruntăm cu critici și interpretări greșite. Suntem promotorii reformelor și drepturilor persoanelor. Evident, acesta este un moment istoric pentru protecția informațiilor private și protecția datelor. Cu ceva timp în urmă, subiectul nu prea era luat în considerare de industrie, de guverne și poate nici de instituția dumneavoastră. Și acum iată că este în centrul dezbaterilor politice și administrative. Și în raportul nostru am încercat să explicăm situația protecției datelor în UE în 2016. Am abordat principalele teme, big data, securitate, frontiere, dezvoltare globală, și am explicat cum noi, ca autoritate independentă pentru protecția datelor, încercăm să fim mai proactivi ca oricând. Dat fiind că suntem o autoritate independentă pentru protecția datelor, supraveghem cum sunt prelungate datele, consiliem legiuitorii în ceea ce privește respectarea vieții private și a datelor. Avem regulamentul 45 din 2001 și există și autoritățile naționale care se bazează pe legislația națională. Vrem ca protecția să fie digitală și să fie relevantă pentru lumea digitală, pentru a arăta cum ne comunic, cum comunicăm, cum organizăm societatea, cum ne desfășurăm activitatea. Majoritatea vieților noastre acum se desfășoară pe dispozitive inteligente și cu ajutorul aplicațiilor pe care acestea le au. Și, sub forma unei aplicații mobile, v-am transmis un aviz cu privire la Uh, ultima rundă de discuții privind reforma pentru protecția datelor. Personalul, colegii mi-au spus că există acum mai multe aplicații pe care le puteți dezvolta, care să conțină uh, textul legislației și asta poate ajuta statele membre sau nemembre. Din câte știu, suntem primii, prima instituție UE care să transmită aceste propuneri pentru reformă globală, astfel încât să puteți compara pentru a putea compara textul cu cele care există. Veți avea în două săptămâni o nouă versiune a aplicației cu textul adoptat și astfel vom încerca să respectăm rolul legiuitorului, dezvoltându-ne în același timp resursele în mod inteligent și practic câteva comentarii cu privire la securitate și viața privată. Volumul 59 a jurnalului Monitorului Oficial din mai anul acesta este un uh, număr de colecție pentru toți cei care sunt preocupați de acest subiect. Săptămâna trecută am fost la Europol pentru a discuta cum ne pregătim să preluăm cum ne pregătim să ne asumăm rolul care ne ceea ce privește protecția datelor și encriptare. Am întâlnit cu un raportor care uh, s-a plâns de legătura dintre statele membre și problemele pe care le-au în partajarea informațiilor. Dezbaterea privind PNR ne reamintește faptul că sunt multe alte lucruri care trebuie făcute pentru a ajunge la un echilibru între uh, toate decizional și uh, prin respectarea dreptului la viață privată. În acest sens, în următoarele zile, vom emite un document consultativ, un, uh, un fel de trusă de instrumente în formă de proiect, pentru a putea evalua în practică necesitatea măsurilor care s-ar putea să interfereze cu dreptul la protecție bazat pe jurisprudența celor două curs pentru a stabili un echilibru între priorități și înainte de a finaliza documentul am vrea să știm ce părere aveți dumneavoastră alături de comisie, Consiliu și experții externi în ceea ce privește utilitatea acestui document. Cum rămâne cu cooperarea la nivelul agențiilor naționale și Consiliul European pentru Protecția Datelor? suntem foarte mulțumiți de faptul că propunerile noastre fost acceptate cu privire la nevoia de spațiu pentru uh, a putea furniza orientare cu privire la modul în care regulamentul trebuie să fie implementat. Numărul de acte implementate și delegate a fost redus de la 48 în propunerea originală la 13, astfel încât acum există o nouă cerere la nivelul DPA-urilor pentru a răspunde rapid și eficient și pentru a determina autoritățile să coopereze mai bine. De aceea avem EDPB, care este o entitate și nu o instituție pentru facilitatea acestor schimburi. Considerăm, prin urmare, că GDPR este un punct de plecare, nu e forma finală, perfectă, dar împreună cu toate părțile implicate am identificat ce trebuie făcut și vrem să vă furnizăm grupului și dumneavoastră informații în mod pregătirile administrative și tehnice. Suntem astăzi aici pentru a ne prezenta raportul anual și aș vrea să vă spun că am avut la începutul mandatului nostru norocul de a moșteni de la predecesorii noștri un birou bine organizat, mic, dar concret, solid și într-o formă matură. Și asta este o dovadă a utilizării responsabile a resurselor, așa cum ne-au fost, ne fost predate și nouă. Există cereri din ce în ce mai sporite în ceea ce privește consiliere pe politici de la instituții. Avem invitații din partea curții pentru a ne prezenta poziția pe aspecte cheie în ceea ce privește protecția datelor. Credem că ne-am demonstrat competențele în ceea ce privește activitățile cheie și uh, ne punem la dispoziție secretariatul. Există multe aspecte din rapoartele noastre puteți să le parcurgeți singuri, aș vrea doar să subliniez câteva aspecte ale activității noastre în ultimul an. În primul rând, orientările noastre privind dispozitivele mobile și comunicarea electronică, unde se abordează nevoile specifice ale instituțiilor europene, dar sunt suficient de practice pentru a fi valabile pentru controlori în general, pentru operatori în general. Apoi, acordul umbrela, am încercat să furnizăm um, informații practice cu privire la abordarea acestor proiecte de acord și apoi opinia noastră privind propunerea imagineriei multispectrum făcută de către EULISA ca parte a datelor biometrice din procedura de azil. Acest, acestea sunt mari realizate, totuși nu au fost duse la bun sfârșit. Dreptul la viață privată include și dreptul la confidențialitatea comunicării și mijloacele tehnice prin care comunicăm a evoluat foarte mult de la adoptarea directivei e-privacy în 2002. Reforma actuală, prin urmare, este ocazia potrivită pentru a introduce privacy by design și nu este doar o formă de cosmetizare, ci acum este o parte concretă a bunurilor și serviciilor furnizate online. E momentul să ne facem ordine în viața noastră de instituții europene și până la finele anului Comisia își va prezenta propunerea pentru regulament, reformarea regulamentului 45-2001. Acesta este un exemplu de stabilire a regulilor pentru conformare pentru organismele publice și reforma sa va fi ocazie pentru a consolida uh, toate aceste schimbări. Ne-aș cerut să facem mai mult mai puține resurse. Pe bună dreptate, având în vedere perioada de austeritate pe care o traversăm. Și de aceea noi vrem să vă prezentăm o instituție uh, responsabilă care înțelege regulile și care alege să se concentreze pe cazuri mai complexe, riscante și să ofere cele mai bune servicii posibile persoanelor. Și în încheiere, domnule președinte, vreau să vă mulțumesc tuturor foarte mult pentru strânsa cooperare din ultimul an și jumătate dreptate, pentru că este extrem de satisfăcător pentru noi în această activitate să fim interlocutorul dumneavoastră preferat în ceea ce privește protecția datelor și alte subiecte conexe. Vă vom uh, prezenta în continuare strategia noastră pentru a vedea cum se aplică în practică, pentru a vedea cum se încheie parteneriate globale și pentru a deschide un nou capitol în protecția datelor. Vrem să ducem lucrurile mai departe în următorul ani ai mandatului nostru și încă o dată în numele grupului meu aș vrea să vă mulțumesc pentru atenție. Mulțumesc, Giovanni. Dragi colegi, avem uh, raportul structural în această intervenție și după aceea avem și o serie de alte chestiuni extrem de importante pe care am emis avize și le-am discutat și mă întreb dacă n-ar fi bine să începem prin a da cuvântul coordonatorilor care sunt gata să intervină. Doamna Holmaier. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule Butareli, ne-ați vorbit despre activitățile internaționale, le-ați descris și aș vrea să știu care au fost răspunsurile pe care le-ați primit din partea altor țări față de acest model exemplar pe care îl oferă Europa. Pentru că celelalte țări sau chiar celelalte continente sunt câteodată deranjate când Europa vine și spune, iată, noi suntem o, o structură model și ceilalți sunt într-o situație mai proastă. Pe baza celor spuse de dumneavoastră, aș vrea să știu care a fost răspunsul celorlalte state și cum prezentați dumneavoastră modelul european în fața acestor alte state. Și aș mai avea o întrebare referitor la încălcările internaționale, uh, terorism și criminalitate organizată. să luăm în considerare evoluția tehnologiei, avem calculatoare care funcționează pe bază de algoritmi ce în ce mai uh, complicați. Cum funcționează acest lucru din punct de vedere al protecției și, pe de altă parte, din punct de vedere al identificării infractorilor sau posibilor uh, criminali? Mulțumesc acum, doamna Sepol. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumim pentru acest nou raport pe care ni l-ați prezentat cu privire la protecția datelor. Eu cred că diversitatea activității dumneavoastră ne arată încă o dată că lucrurile evoluează la nivel european în bine. Avem, din fericire, un regulament privind protecția datelor, avem o directivă în acest sens, dar, din păcate, n-am reușit să depășim toate provocările. Uh, și trebuie să ne întrebăm dacă protecția datelor și protecția vieții private uh, este, sunt cu adevărat asigurate. Subiectul este unul extrem de complex pentru că nu e suficient să hotărâm dacă un act normativ este echilibrat suficient uh, între securitate și viață privată. Vorbim despre un număr foarte mare de măsuri și adesea diversitatea aceasta duce la uh, lăsarea deoparte a aspectelor care țin de protecția vieții private, poate. Vreau să mă refer la un lucru concret. Există adesea rezerve pe diferite măsuri, mai ales în ceea ce privește securitatea. N-ați vorbit despre PNR, despre encriptarea datelor și acest lucru ne-a atras atenția. Știm că cei care au uh, făcut atacurile de la Paris au folosit telefoane, uh, rețelele de socializare, SMS-uri. Prin urmare, soluția nu este interzicerea încriptării. Eu cred că această posibilitate trebuie să rămână valabilă. E un lucru la care țin, nu pentru că aș avea ceva de ascuns, ci pentru că, după părerea mea, protecția vieții private trebuie să continue și la nivel digital și, deci, încriptarea este foarte importantă în acest sens. Am avut ocazia ieri să discut cu uh, domnul Everett de la Europol. Și uh, am vorbit despre alte canale de anchetă, alte canale de investigații uh, care trebuie avute în vedere, uh, ne încriptarea datelor. O altă întrebare. Avem un regulament general privind protecția datelor, avem o directivă și totuși Comisia negociază Safe Harbor, acest uh, scut pentru a proteja viața privată. Ne puteți spune câteva cuvinte în acest sens, chiar dacă acum avem regulamentul PNR, la ce ne-ar ajuta? Și aș vrea să știu când ne veți prezenta avizul dumneavoastră în ceea ce privește uh, garant al uh, protecției datelor? Noi vom avea o, un raport în acest sens, dar cred că ar fi bine să avem și punctul dumneavoastră de vedere. Da, v-am spus deja că vom prezenta un aviz luni privind acest Privacy Shield. Doamna Ernst, vă rog. Da, vielen Dank, auch meinerseits. Ähm, vielen Dank für Ihre... Mulțumesc și eu pentru munca pe care ați depus-o. uh, am avut o co cooperare uh, liniștită și constructivă cu autoritatea dumneavoastră și sper că vom continua tot așa. În primul rând, directiva și regulamentul. Acestea vor fi transpuse pentru că durează destul de mult pentru ca statele membre să facă acest lucru. Este nevoie de controle pentru a ne asigura că se fac pașii necesari înspre punerea în aplicare. Cum colaborați cu statele membre și cum le convingeți, cum vă asigurați că uh, directiva și regulamentul sunt puse în aplicare? În al doilea rând, autoritatea dumneavoastră are acum mai multe responsabilități și uh, o relație diferită cu Europol. are competențe mai mare de supraveghere și am fost sceptici la început. Um, supravegherea este um, destul de vagă, mi se pare așa o gaură neagră termenul acesta. Mi se, vi se pare că aveți toate instrumentele necesare la dispoziție? În al treilea rând, să fim sinceri. Mi se pare suprarealist să avem în Europa acest pachet imens pentru protecția datelor și cu câteva minute mai târziu adoptăm registrul uh, cu datele pasagerilor. Mi se pare înspăimântător, mi se pare o problemă foarte mare legislație europene aici în domeniul protecției datelor și același lucru e valabil și pentru acordul umbrelă cu Statele Unite. Pentru cetățenii non-europeni nu se prevede nimic acolo. Puteți să răspundeți la această întrebare? Cum vedeți dumneavoastră lucrurile? Există probleme foarte mari în acest domeniu și e important să continuăm dezbaterea. Am avut multe ședințe cu raportorii din umbră cu privire la acest acord și aș dori să aflu care este și părerea dumneavoastră. Domnul Boni. Mulțumesc, mulțumesc pentru prezentare. Eu voi vorbi despre raport mai târziu, după ce se va face lectura textului, pentru că până acum nu am avut timp să-l citesc în detaliu. Rolul autorității dumneavoastră este, dumneavoastră este mult mai mare acum, există noi provocări, implementarea directivei pentru uh, PNR, lucrăm acum la directiva pentru lupta împotriva terorismului, am avut o dezbatere ieri cu privire la criptare, săptămâna trecută Europol ne-a prezentat câte sugestii, câteva sugestii în acest sens și toate acestea, uh, practic, uh, Uh, setează un nou echilibru între uh, libertăți și protejarea datelor. Aș dori să vă întreb, în primul rând, care va fi implicarea instituției dumneavoastră în uh, punerea în aplicare a GDPR, a regulamentului pentru protecția datelor? cum puteți să găsiți posibilitatea de a avea condiții mai flexibile pentru procesarea datelor în condiții adecvate, uh, cu, în scopuri științifice și cum vă puteți asigura că implementarea nu va distruge armonizarea uh, pe care o asigură acest regulament. Uh, există foarte multe opțiuni la nivel național și cum putem să facem ca acest regulament să fie mai cuprinzător în punerea sa în aplicare. Ați spus că aveți um, orientări. În ce sector uh, anume? Care este părerea dumneavoastră cu privire la dezbatere legată de criptare? Există și în acest sens uh, uh, multe sugestii în adresa pe care ne-a trimis-o Europol. Ce părere aveți despre accelerarea uh, revizuirii directivei cu privire la um, confidențialitatea online? Este nevoie de această revizuire? Care este părerea dumneavoastră cu, privire la Privacy Shield? Pentru că au întrebat și alți colegi. Cum ar trebui să arate acest proces acum? Cum ar trebui să se continue, să se termine? Și uh, ce se va întâmpla după adoptare? Mulțumesc, nu am mai cerut nimeni cuvântul. Mai dorește cineva? Ok, aveți cuvântul. Îmi cer scuze că am întârziat, mi-a întârziat zborul. Ca și ceilalți colegi, mă întreb cum stau lucrurile, mai ales în ceea ce privește statele membre. Cu siguranță ați avut întâlniri cu reprezentanți din diferite state membre și aș vrea să văd cum stau lucrurile cu punerea în aplicare. Există probleme în acest sens? Există o conștientizare la nivelul statului membru? Există eforturi din partea dumneavoastră pentru a ajuta statele membre? Doi ani nu mi se pare o perioadă foarte lungă. E foarte complicat să faci ceva în doi ani. Și în ceea ce privește directiva, lucrurile sunt și mai complicate pentru că uh, am uh, uh practic propunem uh, uh, organelor de poliție din statele membre să lucreze în mod diferit acum cu aceste instrumente de protecție a datelor și nu uh, le-a fost foarte ușor. Care este părerea dumneavoastră? Ce experiență aveți din comunicarea cu, statelor membre, cu statele membre și autoritățile pentru protecția datelor de acolo? Cum se petrec lucrurile? Doamna Intveld. Mulțumesc, domnule președinte. La început nu am vrut să intervin pentru că și eu am întârziat, așa că o parte din întrebările mele poate că au fost uh, preluate de colegi înainte. Am o întrebare legată de Privacy Shield. Dacă Autoritatea pentru Protecția Datelor consideră că acest Privacy Shield um, poate să reprezinte o sursă de um, o sursă de dovezi? Uh, vă faceți cumva griji că, um, de asemenea, că autoritățile naționale pentru protecția datelor uh, vor aplica în mod diferit uh, prevederile regulamentului? Și mai am o întrebare. Este vorba despre testul de necesitate și proporționalitate. Știu că uh, cei din subordinea dumneavoastră uh, fac uh, analize acum și aș fi interesată să văd care sunt concluziile. Nu știu cât uh, puteți să spuneți legat de Privacy Shield înainte de avizul pe care îl veți emite luni, dar dacă puteți să ne prezentați niște principii mai generale, oricum mai multe detalii veți primi luni, dragi colegi. Giovanni, ai cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte, și mulțumesc pentru întrebări. Doamna Holmeier, din ce în ce mai multe țări uh, adoptă prevederi legate de protecția datelor în lume. Europa se află în minoritare, minoritate. 100 nouă țări din lume adoptă asemenea reguli în, în întreaga lume și uh, ei sunt interesați de modelul Uniunii Europene, nu doar pentru că îi interesează felul în care se, ia, se iau deciziile, ci și pentru că ei analizează tendințele uh, uh, tendințele mondiale și mi se pare că în acest sens uh, Europa a jucat un rol de lider. Uh, acest regulament pentru protecția datelor nu este ideal, nu e perfect, dar este un regulament pe care eu îl apăr cu mândrie și doresc punerea lui în aplicare pentru că uh, aici e cheia, o aplicare bună. În afara Uniunii Europene există foarte multă mirare, foarte multă enervare, dar și foarte multă atenție Uh, cu privire la aceast, acest regulament. Uh, de ce supărare? Pentru că ne aplicăm uh, aceleași reguli pe care le avem la noi și pentru cei care operează în Statele Unite, în, în, în Uniunea Europeană și din alte țări. Cred că E bine că insistăm că e, trebuie să deschidem un nou capitol cu privire la protecția datelor, să adoptăm noi reguli, să uh, ne concentrăm pe garanții mai mult decât pe cerințe și să vedem cum putem uh, avea succes uh, în aplicarea acestor reguli în big data. Uh, iată, deci, uh, uh, interoperabilitatea este altă, altă tendință. Oricum, un astfel de regulament nu se poate improviza în câteva săptămâni, deci și răspunderea pe care am introdus-o prin acest regulament este o schimbare majoră. În iulie eu vor merge în Singapore și uh, voi discuta acolo interacțiunea uh, acestui regulament cu alte prevederi regionale și felul în care um, uh, interacționează și cu prevederile cu forță obligatorie și uh, cele referitoare la corporații. Eu mă străduiesc să ascult și să înțeleg Uh, tot ce aud. În, am discutat și cu reprezentanții din Silicon Valley și știu că există noi companii care doresc să aplice regulile acestea. În ceea ce privește criminalitatea organizată, eu am experiență în domeniul judiciar și în combaterea criminalității organizate. Ca atare, cred că organele de lege trebuie să aibă acces la orice tip de date disponibile, firește în cadrul legii, în mod transparent, pe baza încrederii și să se aplice principiile necesității și proporționalității în mod eficace. Uh, trebuie ca noile tehnologii să fie adoptate mai mult în, uh, în cadrul uh, acestor organe de lege și nu cred că este nevoie de o nouă bază de date. Există și cazuri în care mai multe date înseamnă, de fapt, mai puține. În alt, pentru că acolo ceea ce lipsește este analizarea datelor și nu poți să delegi unui algoritm această soluție a identificării datelor importante. Este nevoie de intervenție umană, de schimb de informații, este nevoie de, de armonizarea programelor de software. Doamna Zipel, aveți dreptate. Există mai multe măsuri cu privire la protecția datelor. Acesta este rezultatul naturii orizontale a protecției datelor. Una dintre aceste abordări a dus la criptare. Ă, mie mi se pare că aici te, cheia este securitatea. Criptarea este un lucru inevitabil astăzi din punct de vedere tehnic. Nu există nici o metodă mai bună în zilele noastre de a ne păstra bazele de date și rețelele intacte. Uh, vă amintiți ce s-a întâmplat în Statele Unite cu uh, Apple și cu uh, FBI și eu cred că FBI-ul avea dreptul să aibă acces la, la acele date, dar întrebarea se pune dacă poți să ceri unei companii să își stabilească un alt model de afaceri dintr-o dată și să permită unui guvern uh, totalitar sau să aibă un acces atât de ușor uh, către um, la dispozitivele noastre, pentru că asta ar însemna uh, sfârșitul securității informațiilor noastre securizării informațiilor noastre. Um, în ceea ce privește scrisoarea Europol, noi nu ne-am putut alătura pentru că este vorba despre un exercițiu de um, punere în aplicare a legii, deci, dar am făcut câteva uh, observații și am uh, oferit câteva idei. Cred că oricum suntem de acord cu nevoia de a continua dezbaterea. Aceasta trebuie să fie și mai amplă, nu să includă doar uh, dispozitivele și uh, instrumentele. Trebuie să luăm în considerare care sunt implicațiile pe termen lung. Pe termen scurt, uh, criptarea este Uh, o, este cea mai bună metodă și rămâne necesară din punct de vedere juridic. Trebuie să ne dăm seama că uh, companiile mari adoptă reguli cu forță obligatorie, în vreme ce companiile mici sunt în continuare interesate de transferul de date. Ca atare, vom adopta un aviz cu privire la Privacy Shield în 30 mai. Uh, am sprijinit grupul pentru articolul 29 și cred că cererile de clarificare pe care le-am primit sunt legitime, merită un răspuns. Răspunsul este pe drum, urmează să vină și între timp am făcut o evaluare ca să răspund și doamne Intveld, parametrul pentru a găsi o soluție este sistemul uh, juridic, adică directiva 46 din 1999 și va fi uh, revizuită, mi se pare, în 2018. Trebuie să reinterpretăm aceste prevederi pe baza uh, cazurilor deja existente. cum se poate face o evaluare. După avizul grupului de lucru pe articolul 29, am făcut această evaluare și se va încheia în câteva zile. Ne vom concentra pe uh, temele legate de procesare automată, statutul independent al ombudsmanului Uh, mecanismele uh, pentru calea de atac și uh, așa mai departe. Acestea sunt doar câteva dintre punctele pe care le luăm în vizor. Avem aceeași abordare proactivă și pentru acordurile umbrelă, pentru acordul umbrelă. Nu avem doar uh, uh, niște doleanțe, trebuie să spunem că acest Privacy Shield are nevoie de îmbunătățiri serioase, altfel nu îl vom adopta. Uh, și dorim să găsim uh, soluții adec adecvate. Doamnă Ernst, vă mulțumesc pentru observații. Trebuie să vedem ce pot face statele membre acum. Nu putem să avem, după părerea mea, cinci categorii de, uh, de reglementări și reglementări suprapuse și așa mai departe. De asemenea, există domenii în care uh, statele membre vor avea o marjă mai mare de manevră în ceea ce privește mai ales cercetările științifice. Putem să controlăm acest fenomen de uh, uh, abordare diferențiată um, dacă avem grijă. Eu uh, țin legătura tot timpul cu statele membre și particip la evenimente pentru a vedea care este situația acolo. Uh, Um, și problema nu se pune atât de mult uh, cu privire la punerea în aplicare, cât cu privire la uh, detaliile uh, acesteia. După contribuția uh, la regulament, vom adopta un aviz pentru a încuraja legislatorul, uh, legislatorii să um, uh, adopte um, să aibă mai multă armonizare. Nu putem să avem uh, un sistem în care există mai multe grupuri de coordonare și uh, de supraveghere. Trebuie să uh, reducem uh, lucrurile. Nu avem toate resursele relevante la dispoziție. Sperăm că putem să ne apărăm bugetul pe 2017 dar avem competențele necesare, am uh, colegi minunați, foarte bine pregătiți și um, uh, putem să colaborăm și cu celelalte instituții, cu Europol, de exemplu. Sunt de acord cu uh, comentariul dumneavoastră, dar există soluții, de exemplu, cele din acordul umbrelă. S-au făcut observații legate de mecanismele de, uh, legate de căile de atac. Exact, acestea sunt o soluție bună uh, și se află în acordul umbrelă. Uh, sunt o îmbunătățire, dar nu, uh, nu este suficient și vom explica această opinia noastră în aviz. Deși acest lucru nu este neapărat relevant pentru Privacy Shield. Domnule Boni. Cred că veți putea să citiți repede raportul anual pentru că e mai scurt anul ăsta, are doar 68 de pagini. Care este rolul autorității noastre acum? Lucrăm 24 de ore din 24, acest regulament este o ocazie uh, Um, foarte importantă pentru noi și ne interesează foarte mult ce este relevant la nivel european, dar și la nivel național. Cercetările științifice sunt într-adevăr unul dintre domeniile uh, de care s-a ținut cont în legislație. De aceea trebuie să fim foarte vigilenți în uh, ceea ce privește aplicarea la nivel național și trebuie să avem un sistem în care uh, să ne asigurăm că uh, prevederile nu sunt interpretate greșit și nu sunt aplicate în detrimentul interesului public. Cred că am, întrebat, că am răspuns deja în ceea ce privește Privacy Shield și criptare. M-ați întrebat de calendar. Sper că Comitetul pentru articol 31 va putea să adopte un aviz în acest domeniu. Există reguli specifice legate de comitologie, procesul este pe rol, dar cu siguranță va fi un foarte util un aviz. Contribuim la consultarea publică în ceea ce privește directiva pentru e-privacy. Există o prevedere la articolul 5, este singura prevedere la nivel european care, care protejează confidențialitatea comunicațiilor în Uniunea Europeană este o prevedere foarte importantă pe care dorim să o păstrăm trebuie să ne concentrăm pe, pe ceea ce este esențial, trebuie să ne concentrăm pe uh, instrumentele pe care le avem la dispoziție. Și uh, cred că acest articol 5 este unul foarte important. Doamna Lauristin. Cred că trebuie să aveți în, încredere în posibilitatea de a reuși încercarea noastră noi cooperăm foarte bine cu LPS, avem la ora 10 o întâlnire a subgrupului de lucru, lucrăm la regulile de procedură pe EDPB, încercare de a identifica clar autoritățile competente, să avem platforme de cooperare bilaterală și multilaterală însă am nevoie de sprijinul dumneavoastră în materie de răspundere și de responsabilizare. Partenerii din sectorul privat trebuie într-adevăr să își facă treaba alături de legislatori. Noi intervenim, sigur, oferind consultanță flexibilă, însă responsabilizarea este cuvântul cheie și de aceea, la nivel european, principalele instituții, Banca Centrală, Curtea de Conturi, vor fi contactate de noi și o să le explicăm că acum trebuie să se implice direct și trebuie să-și asume un rol conducător. Și ultima întrebare se referă la necesitate și proporționalitate. Doamna Indveld, suntem gata în materie de necesitate. Am explicat acest lucru în notele mele și o să vă trimitem o copie. În câteva zile o să avem acest prim document, urmat de cel uh, privind proporționalitatea. Toolkit-ul pentru necesitate e un ghid practic, nu sunt vorbe goale acolo. Mulțumim foarte mult, domnule Butarelli. Uh, nu toți colegii sunt prezenți, însă vă asigur că am discutat pe larg chestiuni cum ar fi criptarea și Privacy Shield uh, săptămâna trecută. urmărind uh, linia generală securitate versus securitate. Și, de asemenea, urmează să continuăm cu dezbaterile pe marginea acestui Privacy Shield aici în Parlament. Vă mulțumim foarte mult dumneavoastră și personalii dumneavoastră pentru cele făcute. vom reveni la aceste teme după ce avem raportul delegației. Trecem mai departe, stimați colegi, la punctele 9 și 10 de pe ordinea de zi. În februarie 2010 s-a propus acest pachet pentru frontierele inteligente, conform propunerii din februarie. Este ora de măsuri referitoare la intrarea pe teritoriul Uniunii Europene a soluționaților străini la prima examinare, Consiliul și Parlamentul au ridicat uh, o serie de obiecții de ordin operațional și bugetar. Comisia a demarat un exercițiu în două etape, un studiu tehnic axat pe costuri, care s-a încheiat în octombrie 2014, și o fază de testare de 12 luni, pe care a efectuat-o la însărcinarea Comisiei EULISA. În aprilie 2016, Comisia a adoptat o propunere revizuită, un regulament privind crearea unui sistem de intrare-ieșire și a unui mecanism care să integreze noile măsuri de ordin tehnic. Este o chestiune complexă și am să dau cuvântul acum domnului raportor, domnul Diaz de Mera. Sau dorește comisia să-și prezinte noua propunere? Cum, cum doriți să procedați, domnule Diaz de Mera, dumneavoastră primul? Da, aș prefera să vorbească în primul rând comisia, domnule președinte. Ok, so we go to the commission first. Comisia atunci are cuvântul. Domnul Rosenberg, din partea comisiei. Mulțumesc. Ceea ce numesc dumneavoastră pachetul uh, frontierelor inteligente pentru 2016 a fost adoptat în aprilie. Este vorba de trei elemente. Odată propunerea de constituire a sistemului de intrare-ieșire, apoi propunerea privind uh, codul famon Schengen, și comunicarea privind sistemul informatic de gestionare a frontierelor. Comunicarea v-a fost prezentată la o întâlnire anterioară, așa că n-am să mai refer la ea. Astăzi am menționat-o doar pentru a face, spune clar că este parte a pachetului. Apoi, faza pregătitoare, în câteva cuvinte. Spuneați dumneavoastră deja că dosarul are ceva istorie în spate, uh, Ați menționat și exercițiul care a presupus uh, stilul tehnic și faza de testare tehnică. Sunt elemente pe care le-am discutat aici anterior, însă au mai fost și alte activități. În paralel cu acest exercițiu, Comisia a avut discuții cu reprezentanții Consiliului și a Parlamentului European, ai Comisiei noastre chiar, uh, am avut o întâlnire extrem de utilă cu Secretariatul Libe, organizată Secretariatul Libe în februarie 2015. Ședința privind frontierele inteligente, de la care, din care au reieșit multe concluzii utile pentru noi. De asemenea, a fost întâlniri de ordin tehnic pe o diversitate de teme cu raportorii uh, Demera și faion, și cu raportori din Umbra. Am avut întâlniri cu experți de la EDPS, de la Agenția pentru Drepturile Fundamentale, reprezentanții ai societății civile, de în partea autorităților naționale și așa mai departe. Foarte multe astfel de întâlniri. Am avut și o consultare publică, am invitat uh, cetățenii europeni și din state terțe să participe cu idei și am uh, pregătit un studiu de impact care a fost uh, avizat de Comitetul Reglementar în ianuarie acestui an care a inclus o evaluare specifică a chestiunilor fundamentale, bazat de altfel și pe analize efectuate de Agenția pentru Drepturile Fundamentale în faza de testare de anul trecut. Vedeți că propunerea din 2016 se bazează pe un proces de pregătire extrem de complex și detaliat, Propunerile sunt ale Comisiei, dar au presupus o cooperare strânsă cu toți factorii interesați. Să discutăm acum SIU-ul, sistemul de intrare-ieșire. Se va aplica resortisanților uh, din statele terțe care pot intra cu viză sau fără viză în uh, Europa pentru o ședere pe termen scurt, 90 de zile, în zona Schengen. Vorbim în general de turiști, oameni de afaceri și așa mai departe. În 2015 s-a estimat că ar fi vorba de 200 de milioane intrări-ieșiri pe frontiera Schengen în această categorie. Acest sistem uh, ia în evidență o serie de date specifice pentru cei care intră și ies din zona Schengen și înregistrează de asemenea și data și locul intrării sau ieșirii. Sistemul presupune ștampirea manuală și va respecta pe deplin noua directivă privind protecția datelor adoptate pe 14 aprilie de Parlament. Care vor fi avantajele? Sistemul va oferi informații precise, automat, agenților VAMAL de la Poliția de Frontieră va semnala clar dacă s-a acordat viza și care sunt condițiile de acordare, de asemenea va semnala refuzurile. Sistemul va oferi de asemenea informații călătorilor privind uh, durata maximă a șederii. De asemenea, oferă informații precise autorităților care gestionează migrația Acest uh, dispozitiv va permite efectuarea de controle și în interiorul teritoriului, în interiorul spațiului Schengen. sistemul va genera date și factorul de decizie politice, de, factorul de decizie politică. Date importante atunci când se definesc politicile de vize sau de migrație. Un obiectiv principal este de asemenea ca sistemul să accelereze traficul la frontieră, permițând automatizarea acestui flux. Sigur, vame și continuă să supravegheze, poliția de frontieră continuă să supravegheze fluxul, dar automatizarea este esențială și va înlocui ștampilarea manuală. În ceea ce privește accesul în scopuri ce țin de aplicarea legii, se va permite identificarea teroriștilor, a suspecților și a victimelor posibile și va crea un istoric al intrărilor ieșirilor făcute de suspecții de terorism sau victime terorismului, venind să completeze informațiile deja prezente în sistemul informatic Schengen. Diferențele în raport cu, cu propunerea din 2013 ar fi următoarele. Odată, arhitectura sistemului. Comisia propune acum un singur sistem, un sistem unitar, sistemul de intrare-ieșire. Nu există un program centralizat de înregistrare a călătorilor, însă există posibilitatea ca statele membre să creeze astfel de uh, platforme de evidență, o abordare prin urmare mai flexibilă. Apoi, interoperabilitate. Interoperabilitatea a fost discutată și aici în Parlament în câteva rânduri pentru că dorim uh, controle mai rapide, se vor crea conexiuni între sistemele uh, sistemul de intrare-ieșire și sistemele de informații privind vizele. Va fi o interconectare directă între aceste sisteme. Aceasta va accelera foarte mult procedurile și prezintă un avantaj în materie de protecția datelor pentru că nu mai este nevoie să se uh, nu mai este nevoie de o duplicare a datelor. Nu se mai extrag datele dintr-un sistem și se stochează în altul. Datele care sunt în sistemul de intrare și rămân acolo, nu mai, nu mai eh, trebuie să circule. O a treia diferență importantă se referă la identificatorii biometrici. În vechea propunere din 2013 vorbeam de 10 amprente digitale, însă propunerea revizuită folosește o combinație mai simplă, patru amprente digitale și uh, imaginea facială. De asemenea, se preconizează crearea de sisteme cu acces direct, e-gates, practic este control automatizat la frontieră înainte de a ajunge la ghișeul Vameșului, la ghișeul Poliției de Frontieră. Se preconizează de asemenea o scădere sensibilă a volumului de date stocate Vorbeam inițial de 36 de seturi de date, care acum au fost reduse la 26, cu 10 mai puțin în comparație cu propunerea anterioară din 2013. 26 sunt suficiente pentru a permite ca sistemul să funcționeze. Perioada de păstrare a datelor. Comisia propune să păstreze datele pentru o perioadă de 5 ani, pentru toate scopurile enunțate. Această perioadă de 5 ani reduce frecvența reînregistrărilor, e un avantaj și pentru călător, pentru că nu mai e nevoie ca este tot înregistreze iar și iar, și în același timp permite poliției de frontieră să efectueze necesară analiză de risc, beneficiind o perioadă de păstrare a datelor care este similară cu uh, perioada medie de valabilitate a unui pașaport. Deci dacă înlocuim ștampirea pașaportului cu o evidență electronică, uh, se ia în calcul și faptul că volumul de informații colectate și perioada de păstrare acestor informații ar trebui să fie cam similară, deci rămâne la 5 ani. Accesul autorităților la aceste informații de la bun început uh, autoritățile din statele membre și Europol vor avea acces la sistemul de intrare-ieșire în condiții strict definite, comparabile cu abordările decise în cazul altor instrumente uh, discutate în trecut. Și apoi chestiunea costurilor. Propunerea din 2013 era vorba de uh, 1,8 miliarde, 1,1 miliarde și această propunere a fost redusă la la 0,73 miliarde în propunerea actuală practic, considerăm că pentru crearea și funcționarea sistemului de intrare-ieșire uh, ar fi suficiente 480 de milioane. Acum, trecând la a doua componentă a pachetului, uh, codul uh, de frontieră Schengen. Modificările sunt de ordin tehnic, trebuie să integrăm schimbările de ordin tehnic generate de crearea sistemului de intrare-ieșire în codul Schengen. Pe fond ar mai fi două modificări uh, importante. Unu, posibilitatea de utilizare acestor sisteme de autoservire și a porților automate de intrare și pentru resortisanții din state terțe. În prezent acestea sunt uh, uh, oferite doar cetățenilor europeni și apoi un cadru legal pentru crearea de agenții naționale care pot fi create în mod voluntar de statele membre care și le doresc. Și apoi, continuând pe această temă agențiilor ale RTP-urilor naționale, propunerea inițială nu a fost păstrată. Motivul explicat în studiul de impact ar fi acela că există o serie de îndoieli dacă ar exista o masă critică de resortisanți străini care să ceară acest statut în condițiile în care noul sistem reușește să automatizeze accesul și să-l facă mai eficient. Dacă obiectivul este să simplificăm lucrurile, să asigurăm automatizare pentru toată lumea, atunci uh, această inițiativă, aceste agenții, aceste RTP nu se mai justifică și nu are rol, rost să creeze agenții paralele, dintre care una ar deservi doar un grup foarte, foarte mic de persoane. De unde și această schimbare de poziție? Însă, sigur, statele membre care doresc mecanisme de RTP, uh, pentru că au o relație aparte cu, anumită stat, cu un anumit stat pot să facă acest lucru. Însă, dacă fac acest lucru, uh, o fac în baza regulilor Schengen. Pașii următori propunere prezentată de Consiliul de la Luxemburg de luna trecută. Comisia și-a exprimat speranța că se va putea ajunge la un acord cu Parlamentul și Consiliul foarte repede. În comunicarea noastră vorbim de finele anului 2016 și dacă acest lucru se va întâmpla, atunci noi și Euliza vom putea de anul viitor uh, trece la crearea propriu-zisă a sistemului, pentru că acesta să devină funcțional de la 1 ianuarie 2020. Mulțumesc! Mulțumim foarte mult! Un calendar într-adevăr ambițios, care presupune multe lucruri de făcut. Am să dau acum însă cuvântul raportorilor, eventual cu reacții la ce a spus și Comisia acum. Domnul Diaz de Mera. Gracias, señor Presidente. Mulțumesc, domnule președinte. În prezentarea dumneavoastră introductivă ne-ați explicat foarte clar contextul în ceea ce privește eșuarea acestui proiect legislativ, care, din fericire, a fost reluat acum, când am dobândit o experiență așa de vastă cu proiectele pilot și în urma unor discuții intense care au avut loc în cadrul Parlamentului și care au implicat toți factorii interesați domnul Rosenburg, Catrin și raportorii din umbră au fost alături de mine coprotagoniști ai acestei uh, istorii legislative. Și cred că lucrurile sunt mult mai rapide și putem ajunge la bun sfârșit pentru că știm cum stau lucrurile și nu mai repornim de la zero și pentru că propunerea legislativă a fost mult îmbunătățită, simplificată și adaptată din punct de vedere bugetar. Acesta fiind una dintre problemele cu care ne-am confruntat în trecut. Prin urmare, în intervenția mea voi lua în considerare cele două propuneri, cele care au legătură cu sistemul de intrări și ieșiri pentru înregistrarea datelor de intrare și ieșire și datele pentru situațiile în care se refuza intrarea resortisanților terți care trec frontierele statelor membre, precum și condițiile de acces uh, în acest sistem intrări-ieșiri. Pe de altă parte, am să vorbesc și despre modificarea regulamentului 2016-399 în ceea ce privește acest entry exit system. Și, încă o dată, Așa cum am mai spus de altfel, vreau să salut această nouă propunere legislativă care include aspecte extrem de importante, cum ar fi reducerea datelor biometrice care nu sunt utile, caracterul Uh, interoperabil cu sistemele existente, accesul forțelor de securitate ale statului la aceste informații, reducerea bugetului, care, așa cum ni s-a spus, a trecut de la 1,1 miliarde la sub 500 de milioane. Prin urmare, nu este rău deloc. Iată deci că vorbim de o adevărată plusvaloare pentru acest proiect legislativ. Și aș vrea să vă spun că noi, aici în Parlament, am încercat să studiem în detaliu propunerea și să o îmbunătățim. În, în segmente cum ar fi protecția datelor, pentru a ne asigura că acestea sunt bine adaptate la directiva din 14 aprilie anul acesta, tratarea datelor biometrice, am trecut de la 10 la 4 amprente, am eliminat uh, irisul și uh, am păstrat recunoașterea facială. Și un aspect important care n-a fost menționat, dar care a, se, se regăsește în raportul Comisiei, importanța acceleratorilor. Pentru ce? Pentru a accelera procedurile la frontieră, pentru că esența acestei propuneri legislative este exact acest lucru, celeritatea proceselor la frontieră, acesta fiind un aspect esențial. Și o să încercăm de asemenea să garantăm interoperabilitatea cu sistemele naționale și conectivitatea la sistemele de intrări-ieșiri naționale. În ceea ce privește calendarul, Aș dori să avem reuniuni cu președinția și Consiliul și Comisia. Rob deja, înainte să intrăm în sală, și-a manifestat disponibilitatea, pentru care și mulțumesc. Avem de asemenea reuniuni cu EULISA. Deja vreau să vă spun că am avut o astfel de reuniune cu ceva timp în urmă. Și am mai avut și altele în mandatul anterior și aș vrea să mă întâlnesc pentru a discuta cu acești colegi aspecte care țin de protecția datelor, accesul la sistema forțelor de securitate, arhitectura simplificată a sistemului, la care pe scurt s-a referit deja domnul Rosenburg. Să discutăm apoi despre interoperabilitate, infrastructura pentru comunicare, aceste rețele registrate. Prin urmare, Trebuie să ne asigurăm că avem o rețea sigură prin intermediul căreia putem face schimb de date cu unitățile naționale. Aș vrea de asemenea să vorbesc despre impactul asupra pasagerilor furnizori de servicii și uh, eliminarea ștampilelor în pașapoarte. Prin urmare, Trebuie să găsim o metodă care să ne arate când se iese, când se intră dintr-o țară și așa mai departe. În ceea ce privește datele biometrice, vom folosi standarde de calitate, pentru că fără acestea nu avem cum să utilizăm în mod corect datele biometrice. Accelerarea procedurilor la punctele de frontieră este un aspect foarte important. Vreau să avem mai multe reuniuni tehnice, vreau să avem o audiere și apoi să prezint proiectul în luna septembrie, realist vorbind. Mai repede nu se poate pentru că dacă vrem să fim stricți uh, în informații, trebuie să adaptăm puțin viteza. Îmi pare rău, dar există și o problemă la nivel personal pentru mine și anume alegerile naționale. Și de aceea, ca să lucrez corect și serios, uh, în 1 uh, septembrie vă pot prezenta raportul. Aș vrea să-i invit pe toți cei interesați. Unii deja sunt uh, cunoscători uh, în ceea ce privește acest raport și aș vrea să-i invit, prin urmare, pe toți colegii să lucreze alături de mine cu aceeași dedicare și angajament. Mulțumesc încă o dată și mm, mulțumiri și felicitări pentru Catrin din partea secretariatului, care cunoaște foarte, foarte bine subiectul. Felicitări și încă o dată mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc, domnule Diaz de Mera. Este într-adevăr un raport tehnic extrem de consistent și în același timp extrem de delicat în ceea ce privește protecția datelor. De aceea vă mulțumim pentru eforturile de până acum și uh, avem doi raportori din umbră aici, așa că cred că ar fi bine să le dăm cuvântul, începând cu doamna Milenar, ca raportor pentru uh, LIBE pentru ALDE. Mulțumesc. Aș vrea să-i mulțumesc domnului Demeras, în primul rând, pentru faptul că uh, vă ocupați așa de bine de raport. Îl considerăm a fi în mâini bune și așteptăm să continuăm cu dumneavoastră. Frontiere inteligente, sistem intrări-ieșiri. Aceasta este cea de-a patra bază de date. În comunicarea prezentată de Comisie privind securitatea la frontiere, uh, problema este lipsa de implementare a dispozițiilor existente la nivelul statelor membre sau chiar când acestea sunt implementate, calitatea datelor introduse în legislația națională nu corespunde cerințelor minime pentru partajare. De aceea, problema este aceeași. De ce avem nevoie de o nouă bază de date înainte să facem o evaluare și o îmbunătățire a sistemelor existente? având în vedere că Europol încă nu a folosit la maxim uh, posibilitatea de a avea acces la principalele baze de date centrale, Comisia n-a raportat privind modalitățile de îmbunătățire a interconectivității și eficiența sistemelor intrări-ieșiri se optimizează prin interoperabilitate, așa cum s-a spus în articolul 7. În comunicare se spune că interoperabilitatea este problematică și aș vrea să știu cum Eh, vă veți asigura că în această situație nu avem aceeași problemă. Apoi, sistemul intrări-ieșiri nu uh, extinde verificările biometrice. În momentul de față, acestea se aplică tuturor celor care vor să intre uh, teritoriul european. În ceea ce privește cei care își depășesc perioada de ședere, am o întrebare referitoare la scop. De ce vrem să știm numărul persoanelor care depășesc perioada de ședere? Ce, la ce ne ajută asta? Bun, o să avem o, o cifră sau mai multe, dar nu avem ce face cu ele. Prin urmare, e vorba de a-i deservi pe populiști. Și vorbesc ca un cetățean austriac aici. Știm ce se întâmplă dacă ai astfel de date pe care le folosești și dacă cifrele acestea ajung să fie făcute publice. Nu avem la ce să le folosim, nu știm ce să facem cu ele. Deci, ce, de ce ne interesează să aflăm aceste cifre? Mă tem că aceasta este din nou un act legislativ uh, făcut în pripă și va fi doar un răspuns la criza cu care ne confruntăm, dar nu cred să fie răspunsul potrivit. Mulțumesc! Mulțumesc din partea grupului GUE, acum doamna Verjia. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumim Comisiei pentru această prezentare extrem de detaliată. Mulțumesc și domnului raportor. E o plăcere să lucrăm cu domnia sa deja de mai multe ori pe acest dos- de mai mulți ani pe acest dosar. Numele, denumirea acestui dosar este o chestiune în sine să avem frontiere inteligente. Nu știu ce înseamnă frontiere inteligente până la urmă. Cum a spus colega din grupul liberal, să dăm informații inteligente, dar mă tem că nu despre asta, nu cu asta avem de-a face aici. Încă de la început, acest dosar a evoluat semnificativ. La început ni s-a spus că, înainte de toate, ideea era să se faciliteze trecerea frontierelor, dar apoi, treptat, Uh, auzim că problema este mai degrabă să se furnizeze informații și să luptăm împotriva migrației, special a celei ilegale lucru care a fost precizat, ni s-a spus că se va verifica data de intrare, data de ieșire pentru a stabili care sunt persoanele care au rămas în mod ilegal pe teritoriul UE. Prin urmare, e evident că avem o duzină de texte legislative în discuție în Parlamentul European, care toate merg cam în aceeași direcție, dacă ne gândim. Și încep să nu mai înțeleg nimic din toată această centrală cu care ne confruntăm. Creăm baze de date, creăm sisteme, uh, nu avem aceeași informații în funcție de baza de date la care ne raportăm și dintr-o dată vrem să le interconectăm. Mă bucur să văd că până la urmă nu o să avem un singur sistem, ci o să avem niște norme comune. Da, am impresia că, până la urmă, ne batem joc de oameni, pentru că dacă vrem ca lucrurile să fie eficiente, trebuie să avem un sistem comun. Știm ce înseamnă norme comune. Fiecare stat face cum îl taie capul și vor continua să procedeze la fel este adevărat în ceea ce privește lupta împotriva terorismului. Știm foarte bine că aspectul cheie este cooperarea între cei implicați. Deci ce facem până la urmă? Mă bucur că am trecut de la 1 miliard 100 de milioane la 400 și ceva de milioane, spre 500. Dar eu zic că 400 de milioane e în continuare destul de mult. Mă bucur că s-a redus, dar la ce vor servi aceste 400 și ceva de milioane? Uh, cu ce vom avea ceva în plus față de ce avem deja. Și mă neliniștește și această problemă a interconectărilor. Aș vrea să știu care va fi până la urmă metoda de armonizare a tuturor acestor aspecte cu ce vom vota privind consolidarea bazelor de date pertinente. Ele sunt mai inteligente sau pertinente sau cum? datele la frontierele externe. Ni se spune implementarea va avea loc în 2020. Dacă tehnica evoluează în ritmul actual, eu cred că uh, dacă punem un astfel de sistem în practică în 2020, va fi absolut ineficient și o să trebuiască să o luăm de la zero, așa cum s-a întâmplat în cazul VIS și SIS. Și cred că ne folosim foarte prost de banii europeni, că ne batem joc de cetățenii europeni, uh, și cred că n-ar trebui să ne mire rezultatele care încep să se vadă în anumite țări. Pentru că dacă vrei să fugi după ideile dreptei radicale, uh, o să fi uh, trecut cu vederea și oamenii o să aleagă originalul, nu copia. Și cam într-o astfel de stație ne vom regăsi. Mulțumesc! Înainte să dăm cuvântul domnului Diaz de Mera pentru concluzii, vreau să întreb Consiliul dacă vrea să intervină foarte pe scurt pentru a ne prezenta situația actuală. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc uh, deputaților. Într-adevăr, propunerile acestea erau de mult așteptate și în Consiliu, din 2008, dacă nu mă înșel. Consiliul a spus că trebuie să modernizăm procesul de control uh, la frontiere, procesul de aplicare a ștampile lor la frontieră. Am avut trei ani de dezbateri și în Consiliu și în Parlament. Am avut uh, studii de cercetare și tehnice care stau la baza acestei propuneri revizuite. Credem că aceste propuneri sunt utile din mai multe motive pentru a combate migrația ilegală, pentru a uh, oferi posibilitatea de identificare a celor care depășesc șederea și pentru a consolida securitatea și pentru a facilita migrația legală și deplasările. Aceste propuneri au fost discutate de miniștrii din Consiliul JAI din 20 aprilie și miniștrii au convenit că aceste propuneri sunt un bun exemplu de interoperabilitate și de utilizare eficientă a informațiilor existente, de aceea suntem de părere că propunerea Comisiei este o bună bază pentru viitoare activități pentru a ajunge la un acord de dorit până la finele anului. Pentru a ajunge la asta, președinția a început să uh, lucreze pe text și credem că o să terminăm prima lectură în grupul de lucru Frontex chiar săptămâna aceasta. Și sperăm să putem face pași importanți înainte către o concluzie a Consiliului. Păstrăm legătura cu domnul raportor Diaz de Mera și așteptăm împreună cu următoarea președinție să avem o strânsă colaborare cu raportorul și raportorii din umbră pe acest dosar. Mulțumesc! Comisia, vreți să interveniți pe scurt? Nu. Domnule Diaz de Mer, atunci pentru concluzii. N-am altceva de spus, domnule de președinte. E doar o intervenție de politețe pentru a mulțumi celor două colege, doamnei Mismar și doamnei Verjiat, pentru comentariile pe care le-au făcut astăzi aici, comentarii pe care le voi lua în considerare și cred că până la urmă la baza dezbaterii trebuie să stea o cunoaștere aprofundată a chestiunii și cred că atunci când vom aprofunda împreună uh, cunoașterea acestei propuneri legislative, vom avea ocazia să încercăm să eliminăm discrepanțele pentru a uh, Uh, ajunge la un număr cât mai mare de puncte comune, pentru că asta o să ne ajute să ducem mai departe acest proiect legislativ. E o plăcere să lucrez cu raportorii din umbră. În ceea ce privește comentariile Consiliului, uh, lucrurile sunt foarte clare, ne-ați spus foarte clar, acest proiect legislativ are două fețe, ca o medalie. Pe de o parte, este vorba de facilitarea tranzitului, a deplasării legale la nivelul frontierelor și, pe de altă parte, e vorba și despre identificarea tuturor aspectelor care țin de migrația neregulată, astfel încât să nu putem spune, astfel încât uh, să facem lucrurile mai scurt și mai precis. Vreau să mulțumesc uh, pentru colaborare comisiei și de acum începem să lucrăm concret pe subiect. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule Diaz de Mera. Cum au spus colegii, într-adevăr, raportul este în mâini foarte bune, așa că vă mulțumesc și raportorilor din umbră. Înțeleg că urmează discuții, că urmează și o audiere, care cred că va face subiectul accesibil mai multor membri. Mulțumesc pentru această uh, intervenție și acum putem trece la următorul punct de pe ordinea de zi, punctul 11 ce referitor la bugetul general al UE pentru anul financiar 2017. Înțeleg că doamna Macovei urmează să ni se alăture. O să prezint punctul până când sosește. So, colleagues, uh, let me introduce În ceea ce privește procedura bugetară anuală, vom avea acum un schimb de opinii cu domnul raportor de la Comisia pentru Bugete în ceea ce privește bugetul general al Uniunii pentru 2017. Dezbaterea va fi structurată astfel. Întâi îi vă da cuvântul domnului Gaier de la Comisia pentru Bugete. Bun venit, domnule Gaier. El va prezenta prioritățile Uh, și doamna Macovei va vorbi despre prioritățile libe în ceea ce privește bugetul și dacă avem timp vom da cuvântul și raportorilor din umbră. So, she will be arriving in two minutes. Would it be better to wait for Mr. would you mind waiting? Domnule Gaier, v-ar deranja să așteptați două minute până ajunge doamna Macovei? Probabil e mai bine să audă ce spuneți. Dacă nu vă supărați, Vă mulțumesc. Bun. Dragi colegi, rămâneți pe loc, că doamna Macovei ajunge imediat. This is what happens when you stick to time. We were bang on 10.30. Uite ce se întâmplă când ești punctual. Noi uh, am fost, uh, am terminat cu punctul anterior la 10 și jumătate. Jens, maybe um, we should maybe just begin, I think. Jens, cred că ar trebui să începem totuși, pentru că nu știm exact când ajunge doamna Macovei. Așa că dacă nu te superi, haide să începem dezbaterea și doamna Macovei poate să ne prindă din urmă. Așadar, domnul Jens Geier are cuvântul, el va prezenta prioritățile pentru 2017, cele generale. Ai cuvântul, Jens. Mulțumesc, domnule președinte. Stimați colegi, astăzi urma să se publice bugetul pentru 2017. Comisia trebuia să publice bugetul general. Între timp, am aflat că publicarea proiectului de buget se va amâna cu o lună din cauza necesităților financiare survenite în urma crizei refugiaților, pentru că aceste necesități nu au fost calculate în totalitate încă. și se urmează ca data publicării să fie după referendumul din Regatul Unit. Nu există nicio legătură cu acesta. Este o coincidență și o spun cu toată lipsa de sarcasm, însă această întârziere nu va complica lucrurile prea mult. nu vom putea lua hotărâri în timpul procedurii bugetare normale. Și mă refer aici la discuția mandatului PE cu, um, în discuția tripartită cu Consiliul, având în vedere publicarea um, bugetului. Deci nu este destul timp pentru a avea discuția necesară cu Consiliul. Consiliul va fi cel care va trata întâi uh, proiectul de buget al Comisiei și Parlamentul va uh, trata bugetul rectificat, modificat. În pregătirea pentru trilog, uh, putem spune că toate eforturile de până acum nu au fost în zadar și vom continua discuțiile um, așa cum am făcut în 2014 în Comisia pentru Bugete. Vom avea acele recomandări ale raportorilor, care au o natură mai generală, și uh, apoi vom adăuga avizele uh, comisiilor competente pentru aviz. Și astfel ne vom forma poziția. poziția oficială în ceea ce privește bugetul. Până acum, Parlamentul a aprobat uh, în aprilie cu mare majoritate recomandările noastre, arătând faptul că acest cadru bugetar uh, Adică situația bugetară nu s-a schimbat foarte mult în anul care a trecut. Nu pentru LIBE, cred că AFET este cel mai mult uh, afectată. Dar, uh, având în vedere și criza refugiaților, um, Comisia pentru Buget a discutat această nouă situație, dar se pare că anul acesta nu există provocări suplimentare pentru uh, LIBE. După cum văd eu lucrurile, nu există o nevoie foarte mare Adică nu vom presupune că cerințele Uh, financiare pentru 2017 vor fi foarte diferite față de anul acesta. Lucru foarte important de altfel, pentru că la rubrica 3, unde avem uh, programele și fondurile pentru politicile Comisiei Libe, pentru care e competentă Comisia Libe, această rubrică a fost uh, um, completată, a fost absorbită complet și instrumentul de flexibilitate ne-a oferit fonduri suplimentare pentru a uh, putea să continuăm ce a hotărât Uniunea Europeană până acum. Cu alte cuvinte, nu văd de ce am putea să sperăm sau să ne așteptăm că nu Uh, va fi aceeași situație și în anul acesta cu categoria 3, în anul următor, îmi cer scuze. Și sperăm că vom avea marjă suplimentară pentru aspecte suplimentare. Statele membre în 2013 s-au felicitat că au avut acest cadru financiar, uh, că l-au redus pentru prima dată. Și nu uh, se aștepta la o creștere pentru următoarea perioadă bugetară, pentru următorul cadru. Dar noi din interior știm că aceste aranjamente lucrează doar, fun- funcționează doar atunci când uh, peisajul este roz. Nu, ne aște- nu întrevedeam atunci uh, uh, faptul că va surveni o criză politică pe care ne va face să plănuim dincolo de termen mediu. Astfel, bugetul pentru 2017 așa trebuie să fie văzut ne confruntăm acum cu discuții legate de revizuirea uh, propunerii pe termen mediu. Comisia va face o propunere în august în acest sens. Vorbim tot timpul despre revizuire, uh, dar statele membre au o altă perspectivă. Însă noi, ca oameni care se ocupă cu bugetul, vedem lucrurile diferit față de Consiliu și s-a demonstrat că plafonul este prea scăzut. Și aceasta nu este singura provocare pentru acest buget. Avem uh, uh, criză economică încă în multe dintre statele membre și ne confruntăm cu o situație în care 3 miliarde de euro din buget trebuie să fie acordați pentru a uh, face, uh, pentru a asigura garanțiile pentru studiile strategice. Și toate aceste, um, toate acestea trebuie să fie făcute fără a schimba prioritățile din Agenda 2020. Una dintre prioritățile noastre este uh, combaterea sărăciei și uh, inițiativa pentru ocuparea tinerilor. Și uh, este foarte important pentru că situația actuală pune în pericol șansele pe care le vor avea copiii și tinerii în viitor. Este important să avem instrumentele necesare pentru îmbunătățirea situației economice în Europa. Este important să avem instrumentele bugetare necesare, uh, să se facă o evaluare preliminară, raportare în cadrul semestrului european, pentru a arăta ce pot face statele membre ca să-și îmbunătățească situația economică și competitivitatea. Nu considerăm că există o legătură uh, destul de apropiată uh, cu uh, ceea ce se prevede în buget. Deci este nevoie de o legătură mai strânsă pentru a avea plus valoare. Deci acesta este contextul necesar pentru a avea un buget adecvat. Și ne presează și timpul, adică cei de la comisie ne presează. Pentru că vedeți deja că avem deja o întârziere de patru săptămâni uh, cu publicarea, dar sperăm să terminăm până la sfârșitul anului. Aceasta este punctul meu de vedere politic uh, și uh, punctul de vedere al Comisiei pentru Bugete în ceea ce privește discuția actuală și condițiile generale în care este propus bugetul. Vom vedea în discuțiile cu Consiliul uh, cum uh, ei, uh, practic, statele membre se vor împărți în trei grupuri. Prietenii agriculturii, prietenii politicii de coeziune și prietenii rabatului și toți vor dori să vadă câți, care vor fi fondurile disponibile pentru buget. și uh, este nevoie și de o evaluare unilaterală a acestor cifre. Ne-am referit la rubrica 3 și pentru a ne face datoria din punct de vedere politic, cred că nu putem accepta tăieri bugetare aici. Dar în uh, proiectul Consiliului veți vedea că se vor face tăieri la alte rubrici și uh, vom vedea dacă Uniunea Europeană va transforma sau nu acest lucru în instrumente de politică. Deci, așa, asta a fost împărțirea și asta a fost și introducerea mea. Aștept să aud și perspectiva dumneavoastră. Mulțumesc, Jens, pentru această evaluare deschisă și sinceră din partea Comisiei pentru Bugete. Voi da acum cuvântul doamnei Macovei pentru a prezenta prioritățile libe, referitoare la bugetul general. Vă rog. Vă mulțumesc tuturor pentru ocazia de a organiza acest uh, schimb de opinii. Aș dori să subliniez câteva chestiuni. Întâi de toate, eu cred că o realocare suplimentară pentru uh, liniile bugetare subimplementate trebuie să fie gândită foarte bine înainte. Pe fondurile pentru relocare la, uh, în 2016 și 2017 trebuie să fie uh, folosite pentru a suplimenta eforturile statelor membre, pentru uh, a suplimenta bugetul EASO, care deja este epuizat, și este nevoie și de o finanțare mai rapidă pentru situațiile de urgență. În al doilea rând, salut uh, includerea în buget a uh, resurselor necesare pentru ca Frontex să fie transformată într-o agenție pentru uh, paza frontierelor și paza de coastă și, de asemenea, salut și suplimentarea bugetului EASO pentru ca aceasta să fie o adevărată agenție pentru azil. Uh, am făcut uh, mai multe schimburi, uh, s-au făcut mai multe schimburi și anumite agenții au fost scutite de acel prag de 5% de reducere a personalului. În al treilea rând, sunt de acord cu creșterea resurselor Europol și Eurojust, care să uh, faciliteze cooperarea între autoritățile polițienești și serviciile de informații în ceea ce privește investigațiile legate de amenințarea teroristă actuală. Cred că pachetul pentru granițe inteligente este un pas bun înainte și agenda pentru securitate și agenda pentru migrație sunt priorități care au nevoie de finanțare adecvată. 4. De dragul transparenței, fac apel la Comisie să ne explice în detaliu cum sunt folosite fondurile pentru uh, cum sunt calculate fondurile pentru bugetul 2017 și eu cer o listă completă a celor care vor primi fondurile și o evaluare regulată a acestor beneficiari. Chiar și în, uh, mai ales de fapt în uh, domeniile care primesc asistență de urgență. Cetățenii trebuie să știe cum sunt folosiți banii, iar o evaluare de impact regulată este necesară pentru ca noi să știm cum, um, cum reușim să sprijinim acești oameni și dacă există într-adevăr o diferență de pe urma acestor bani. În cele din urmă, aș dori să vă atrag atenția că până în 2 iunie Orice membru, comisie sau grup poate să facă propuneri pentru proiecte pilot sau pentru acțiuni pregătitoare. Am menționat acest lucru pentru că aș dori să le amintesc colegilor că se poate și că um, se poate, aceste măsuri se pot lega și aceste proiecte se pot lega și de criza refugiaților. Mulțumesc! Voi verifica dacă mai dorește cineva să ia cuvântul. Nu. Doamna Zipăl întâi. Very, very shortly, only would... Mulțumesc, foarte pe scurt. Aș avea de adăugat doar unul sau două lucruri pe lângă cele spuse deja de cei doi raportori. În primul rând, sigur că da, în vremurile bune, Probabil n-ai nevoie de tot bugetul, dar în vremuri de criză trebuie să intensifice eforturile menite a rezolva problemele apărute. Așa că ori vin fonduri suplimentare la buget, ori pe viitor va trebui să schimbăm regulile de gestionare a bugetului, să nu mai dăm înapoi banii necheltuiți, ci să-i păstrăm pentru a avea niște bani deopar, puși deoparte pentru o eventuală criză. E nevoie de acest lucru pentru că în prezent ne dăm seama că anumite state membre individual nu pot contribui la provocările cu care ne confruntăm nu numai că nu sprijină alte state, ci nu-și asumă nici măcar propriile răspunderi. Deci e nevoie de o responsabilizare în bugetul european pe linie financiară. Și apoi, e necesar de, să facem mai multe pentru a rezolva problema refugiaților, dar vedem că sunt și alte probleme, sărăcia care crește în anumite sectoare ale societății noastre și acest lucru nu ar trebui scăpat din vedere. Mulțumim, Brigitte. Barbara Spinelli, vă rog. Eu avrei... Mulțumesc, domnule președinte. Eu aș avea patru observații de făcut. În primul rând, avizul de anul trecut, prin care ceream o implicare în ceea ce privește fondurile pentru search and rescue, pentru a potența intervențiile statelor membre, însă n-a fost creată o astfel de linie bugetară, prin urmare mă întreb dacă n-ar fi bine să repropunem acest lucru. A doua propunere este finanțarea acțiunilor de voluntariat în ceea ce privește acțiuni, asistența oferită refugiaților, lucru important pentru că mă gândesc la sondajul care a fost publicat de Amnesty în ultimul timp, al cărui rezultat principal ne arată o mare deschidere a cetățenilor europeni către primirea refugiaților, mai ales în anumite țări cum ar fi Anglia și Franța. Și al treilea punct, asistența oferită refugiaților care fac recurs ca să nu fie repatriați. Și al patrulea și ultimul punct, integrarea pe piața muncii. acesta ar putea să implice o contribuție financiară europeană către statele membre. Mulțumesc! Thank you very much, Barbara. Mulțumim, Barbara. Dacă nu dorește nimeni să intervină, l-aș ruga pe domnul Gaier să reacționeze la cele spuse. Mulțumesc! sunt de acord cu toate chestiunile de fond semnalate, fără niciun dezacord. Aș sublinia două aspecte totuși. Odată, eu nu sunt doar raportor pentru bugetul pentru 2017, ci sunt uh, raportor permanent și pentru agenții. cerințele financiare și de personal pentru agenții sunt uh, un lucru cu care mă ocup permanent și sprijin pe deplin ideea ca ținta de 5% în materie de reducere a personalului agențiilor să fie atinsă. Această țintă ar trebui, de fapt, să fie eliminată din propunerea comisiei. În general, propunerile comisiei de reducere a personalului sunt nonsens. S-a spus și în trecut că toate instituțiile trebuie să facă o reducere de 5%, inclusiv Parlamentul, însă Comisia nu a luat în calcul uh, propriul personal ei au forțat agențiile să facă fiecare o reducere de 5% și unde acest lucru nu se poate face, cum ar fi la Frontex, unde e nevoie de personal suplimentar, aceste posturi vor trebui să fie tăiate din alte agenții printr-o redistribuire. Dacă vă uitați la agenții în ansamblu lor, nu e vorba de o reducere de personal de 5%, ci de o pierdere de personal de până la 10% în anumite cazuri, prin această recalculare a posturilor și redistribuire către alte agenții. E o dispută însă pe care noi am pierdut-o. Am discutat acest lucru în discuțiile cu Consiliu. Impresia noastră era că cei de la Consiliu n-ar putea fi de acord cu astfel de propunere. Însă nu există nicio decizie oficială a Consiliului în acest sens, iar noi, cei de la buget, am fost surprinși să auzim pe colegi de la Consiliu spune că acest lucru a fost acceptat implicit în bugetul pe 2014. Asta e situația actuală. Sigur, putem fi deranjați și sunt deranjat, însă trebuie să respectăm cererea ca agențiile să fie scutite de această reducere de personal, însă am pierdut această luptă și trebuie să acceptăm faptul că suplimentarea personalului la anumite agenții va duce la reduceri de personal în alte agenții. Deci sunt categoric în favoarea sporirii personalului Frontex și Europol, dar să nu uităm acest aspect, pentru că în ultimă instanță trebuie decisă reduceri de personal în altă parte. Și a doua chestiune se referă la linia bugetară. Mă bucur că sunt astăzi aici pentru că aceste decizii ale Comisiei Libe ne-au creat uh, câteva probleme nouă celor de la buget. Înțeleg interesul Comisiei Libe de a avea o linie separată pentru cercetare și salvare și nu sunt foarte mulți bani disponibili. Însă e important să se dea un semnal în exterior că, iată, Europa cheltuiește banii ăștia pentru atingerea unui obiectiv atât de important. Însă, pe de altă parte, dacă se creează o linie bugetară, se pierde flexibilitate, pentru că Comisia și Frontex-ul uh, în contextul acestui buget, odată ce văd o cifră și odată ce banii respectivi sunt cheltuiți pentru misiuni de salvare și căutare, ei pot transfera fonduri din alte domenii pentru aceste activități care este intenția noastră politică de altfel, dar dacă nu avem o linie bugetară clar definită, atunci ajungem uh, să ne confruntăm cu o procedură complexă pentru a transfera fonduri către linia respectivă. Deci nu e vorba că nu suntem de acord pe fond, suntem cu toții de acord că acest lucru trebuie făcut, însă eu vă spun aici că dacă se solicită o linie separată, se sporește transparența, dar se reduce flexibilitatea și odată ce banii sunt cheltuiți, să zicem, pentru operațiuni de căutare și salvare, devine mult mai complicat să recurgi la fonduri suplimentare și nu vrem asta. Sigur, noi ținem cont de cerințele libe și de contextul politic, dar vreau să nu scăpați din vedere acest aspect. Obiectivul pe plan politic nu este atins din cauza regulilor ce guvernează activitățile de ordin bugetar. Situația nu este satisfăcătoare, dar asta este, pentru că în ultimă instanță important este obiectivul politic și nu vă faceți niciun favor cerând o linie bugetară separată. Mulțumim, Jens, și îți mulțumim pentru aceste învățăminte oferite din partea, de tine din partea Comisiei Bugete. Mai avem uh, două puncte pe ordinea de zi, domnul Macovei, dacă doriți foarte pe scurt să interveniți. Cred că am avut o discuție într-adevăr fructoasă și le mulțumesc colegilor care au participat. Uh, sunt chestiuni deosebit de importante pentru noi. Vrem uh, ca această cooperare între noi să continue și de aceea îți mulțumim o deosebit pentru prezența ta aici. Nu uita, trebuie să lucrăm împreună și noi suntem presați pe plan bugetar și nu vrem să facem greșeli. Trecem acum, stimați colegi, la punctul 12, lupta împotriva corupției și pașii ulterior rezoluției CRIM. Dați-mi voie să vă reamintesc care este situația. Am rezoluție pe 23 octombrie prin prima organizată corupția și spălarea de bani, recomandări privind măsurile și inițiativele ce trebuie asumate. Și Parlamentul a instruit Comisia Libe să asigure că recomandările incluse în rezoluția în discuție sunt într-adevăr puse în aplicare pe plan politic și instituțional. În conformitate cu această rezoluție, Comisia noastră în prezent elaborează un raport din proprie inițiativă privind lupta împotriva corupției și pașii ulterior rezoluției CRIM. După activitățile de pregătire detaliate, care au inclus redactarea unui document de lucru, organizația unei audieri publice, prezentarea de studii, efectuată de experți, un chestionar către membrii naționale Eurojust și un schimb de opinii cu membrii Comisiei Italiene de Investigație Antimafia. Acum o să dăm cuvântul domnului Ferrara, doamnei Ferrara, care își va prezenta proiectul de raport. Stimată domnule Ferrara, aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Dragi colegi, întâi de toate aș vrea să mulțumesc raportorilor din umbră și colegilor care ne-au ajutat prin sugestii la redactarea documentului pe care îl examinăm astăzi. Vreau să mulțumesc secretariatului LIBE pentru deschiderea și sprijinul tehnic și celor care au participat la audiere, propunând apoi puncte de reflexie. Ieri am celebrat moartea judecătorului Falcone, care este un simbol al luptei împotriva mafiei la nivel internațional. A fost ucis împotriva cu soția și membrii care îl aștau în 92. Mulți și-au sacrificat viața în lupta împotriva criminalității organizate. Nu e uh, exagerat să spunem că sacrificarea acestor vieți va rămâne o, un sacrificiu în gol până când nu avem norme comune care uh, să ne permită să acționăm la nivel european și lor la nivel național, astfel încât să diversificăm activitățile, să acționăm în același timp pe mai multe piețe pentru a profita despre diferitele uh, dispoziții care există pe, uh, în statele membre și care sunt diferite și care permit acțiunea acestor uh, infractori. Acest proiect reprezintă un pas înainte în mandatul actual pentru a relua conținutul și recomandările din rezoluția din 23 octombrie 2013. Ideea a fost să ne axăm atenția pe anumite domenii de intervenție prioritare, pentru care este important să formulăm propuneri pentru a combate corupția și criminalitatea organizată. Partea inițială a proiectului se referă la monitorizarea implementării normelor existente și evaluarea eficienței acestora. Este un punct de blocare alături de uh, implementarea instrumentelor existente la nivel european și internațional de către statele membre pentru a combate corupția, criminalitatea organizată și spalarea de bani. De aceea se recomandă să facem investiții în cultura legalității. Având în vedere complexitatea acestui fenomen, se consideră că ciclul politic al Uniunii Europene pentru a combate criminalitatea organizată trebuie să pună accentul pe combaterea infracțiunilor conexe și nu pe uh, infracțiunile uh, țintă, incluzând printre acestea și lupta împotriva spălării banilor. Există, de exemplu, poziții de risc, există fragilitatea instituțiilor și incapacitatea de a răspunde așteptărilor cetățenilor și aceste lucruri nu fac decât să faciliteze activitatea structurilor criminale. Dacă vrem să combatem astfel de fenomene, trebuie să definim obiective politice, economice, sociale, o ocupaționale și educaționale. Din punct de vedere operațional, în proiect se propune crearea unei unități specializate Europal pentru a combate criminalitatea organizată care acționează în mai multe sectoare în același timp și statele membre trebuie să aibă un organ care să asigure derularea coordonată a investigațiilor în domeniu. În ceea ce privește cadrul legislativ. Ideea este ca acesta să fie consolidat, să existe norme minime referitoare la definirea de infracțiuni și sancțiuni pentru corupție și criminalitate organizată pentru a îmbunătăți cooperarea judiciară transfrontalieră. A, am acordat atenție și definiția criminalității organizate și a funcționarului public. Trebuie să existe o protecție nivelul legislației, a whistleblowerilor și a tuturor factorilor care acționează. Trebuie să existe o procuratură europeană independentă, un parchet european independent cu competențe bine definite, precum și o mai bună cooperare polițienească la nivel european. În proiectul de raport se spune că cooperarea transfrontalieră polițienească și judiciară este caracterizată de proceduri greoaie și birocratice, care blochează eficacitatea combaterii criminalității în Europa. De aceea cerem statelor membre să ceară resursele alocate cooperării polițiene și judiciare, să permită recunoașterea reciprocă a probelor, să existe mai multe echipe de investigație comune, un sistem comun de comunicare și schimb de informații. Importantă este și strategia de a urma cursul banilor pentru a combate corupția și criminalitatea organizată. Este necesar să se consolideze prevederile normative pentru a garanta o mai mare transparență și trasabilitate a fluxurilor de bani, în special în ceea ce privește fondurile europene și trebuie să se verifice și corectă utilizarea acestor bani. Importantă este și implementarea de măsuri în ceea ce privește trasarea, congelarea și confiscarea beneficiilor din infracțiuni, gestionarea acestor bunuri și uh, reutilizarea lor în scopuri sociale uh, veniturile obținute de aceste organizații trebuie să fie uh, distruse. Corupția este unul din principalele instrumente de care se folosește criminalitatea organizată pentru a prezenta în economia locală și pentru a influența procesele de aici. Sistemele sociale ale statelor membre, reducând productivitatea cheltuielor publice, denaturând investițiile, deturnând investițiile și uh, denaturând concurența normală de pe piață. În proiectul de raport se cer niște măsuri referitoare la achizițiile publice și implementarea unui sistem complet la nivel european de achiziții publice electronice ca să se reducă riscul corupției. și monitorizarea achizițiilor publice, uh, descalificând orice companie care are orice fel de legătură cu criminalitatea organizată. Un instrument care trebuie să fie introdus în legislațiile naționale este o certificare anticriminalitate organizată pentru companii și schimbul de informații la nivel european. Domeniile specifice de intervenție Acestea au legătură cu o serie de activități criminale care deja dobândesc un caracter transnațional și care e, implică o serie de rețele. Un exemplu este contrafacerea uh, medicamentelor, mărfurilor și produselor agroalimentare la nivel european. De exemplu, traficul de stupefiante, unul dintre elementele cheie ale activităților criminale, care trebuie să fie combătute și prevenite. Apoi, jocurile de noroc, chiar și cele legalizate. În acest cadru, Comisia este invitată să introducă dispoziții de prevenire și combatere. Apoi, acțiuni împotriva paradisurilor fiscale, unde sunt stocați banii care provin din activități criminale și care trebuie interzise. Trebuie apoi să analizăm legăturile dintre terorism și criminalitate organizată care să fie introdusă apoi în amendamente. Preocupante sunt și uh, infiltrările criminalității organizate în gestionarea fondurilor pentru migranți vorbim despre corupție și infiltrarea mafiilor în gestionarea centrelor de primire pentru solicitanții de azul care, azil, care au devenit deja un business cu procedurile de contractare și subcontractare a activităților legate de primirea și integrarea socială a migranților. Lipsa unei căi legale de acces în NUE a dus la nașterea noi oportunități de piață pentru această criminalitate organizată, și acestea reprezintă acum singura alternativă la dispoziția migranților. Businessul cu fluxurile migratorii se extinde pentru a include traficul de ființe umane, de organe, prostituție, sclavagie, este un cadru specific care are legătură și cu gestionarea deșeurilor, un sector care prezintă riscuri ridicate și care este un business extrem de profitabil. Traficul ilicit de deșeuri și eliminarea deșeurilor toxice are un impact asupra piețelor um, legale și un impact asupra vieții cetățenilor care um, nu își mai văd protejate drepturile. Am vorbit despre o relație care, despre un raport care trebuie să primească o serie de amendamente și sperăm că acest lucru să se întâmple într-un spirit de cooperare pentru a ajunge la un rezultat care poate să fie o contribuție relevantă în ceea ce privește calitatea propunerii pentru o luptă care, conform Europolului, implică mii de grupuri de criminalitate organizată, centre de putere ascunse, care se implică în achizițiile publice, procese politice și instituționale și care poate avea impact asupra calității vieții, mentalității și culturii a milioane de cetățeni europeni și din alte comunități. Vă mulțumesc! Vreau să mulțumesc încă o dată raportorilor din umbră și tuturor colegilor care au participat la discuții. Vreau să mulțumesc Comisiei Europene, Europolului, Eurojust, IPRS și tuturor celor care au contribuit la uh, redactarea acestui raport. Mulțumesc! Thank you for that comprehensive presentation. Mulțumesc pentru această prezentare a raportului. Avem raportori din umbră alături de noi și o să le dau cuvântul începând cu PP, domnul Melo. Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea să încep prin a felicita doamna raport, pe doamna raportor pe toate eforturile făcute pe acest raport, un raport extrem de important care uh, are legătură cu viața noastră a tuturor, lucru care, aș spune eu, justifică un efort al tuturor grupurilor. Pe un subiect extrem de complex, cu dimensiuni economice, politice, sociale și culturale în toate țările. Dat fiind că avem reflexe în Uniunea Europeană și că trebuie să depășim în inițiativele noastre frontierele statelor membre. Știm că articolul 83 din tratat cere norme minime în domeniu la nivelul tuturor statelor membre. În procesul legislativ ordinar, Consiliul și Parlamentul pot avea un set de reguli minime pentru sancțiunile penale pentru probleme transfrontaliere și în lupta împotriva acestor fenomene. Se pare că eh, legiuitorii trebuie să stabilească niște norme minime, așa cum am spus, dar cetățenii Uniunii Europene doresc ca politicienii, politicienii europeni să uh, Uh, impună, de fapt, niște norme maxime. Pentru că Europa trebuie să lupte împotriva corupției în statele membre și în Europa, Europa care are legătură cu uh, fondurile europene și cu toate spațiile comune. Prin urmare, s-ar putea să existe corupție și acolo și trebuie să Uh, luptăm mai intens. De aceea ne dorim să existe un procuror european independent care să aibă competențe bine definite, să existe o mai bună cooperare polițienească și judecătorească, mai eficientă. Este esențial să avem uh, uh, aplicarea strategiei 2020 și Eficacitatea acesteia va avea un mare impact asupra luptei împotriva corupției. Să nu uităm și de cadrul politic în care ne situăm. Prin urmare, cred că ar fi contradictoriu să cerem țărilor care se confruntă cu cele mai mari dificultăți să implementeze restricții suplimentare. În același timp, politicienii sunt foarte laxiști în ceea ce privește utilizarea banilor. Prin urmare, ar trebui să existe o diferență la nivelul luptei împotriva corupției și Există aspecte culturale, există aspecte de mediu care trebuie avute în vedere. Doamna raportor vorbea despre aceste aspecte și cred că trebuie să ne mobilizăm toți în Parlamentul European pentru a transmite un, bun, un semnal bun și o bună soluție. În orice caz, în numele PP-ului vreau să mulțumesc raportorului. Din partea socialiștilor și democra- democraților Liliana Iotova. Mulțumesc, Claude. Eu am să-mi încep intervenția prin a-i mulțumi lui Lara Ferrara pentru activitatea comună pe care am desfășurat-o foarte bine. Vreau să le mulțumesc colegilor, raportorilor din umbră pentru uh, colaborare încercăm să ajungem la niște soluții bune, să avem o imagine de ansamblu asupra lupta împotriva, asupra luptei împotriva corupției la nivel european. Recunosc că am o, un atașament special față de acest raport, pentru că în ultimii doi ani am lucrat pe alte rapoarte, raportul lui Iacolino, printre altele, și soluția pe care am inclus-o aici include tot ce s-a realizat până atunci. Și aș vrea să vă mai spun că am fost un pic dezamăgiți de Comisia Europeană și raportul său anterior am așteptat mai multe în ceea ce privește propunerile legislative, am așteptat să fie mai eficiente în lupta împotriva corupției și criminalității organizate. Una dintre, unul dintre principalele dificultăți a fost definițiile. O definiție comună trebuie găsită la nivel european. Și acum Laura vorbește despre definiția pentru criminalitate organizată. Vrem o astfel de definiție pentru că diferențele existente la nivelul statelor membre duc la diferențe la nivelul legislației penale și lupta împotriva corupției devine mai dificilă. Un alt aspect cu care ne-am confruntat eh, ține de propunerile specifice legislative mm, privind conflictul de interese, paradisuri fiscale, corupție la nivel administrativ. Din păcate, niciuna dintre aceste chestiuni nu s-a materializat din partea Comisiei deocamdată. În raportul Iacolino am pus o întrebare foarte importantă și anume cum trebuie să acționăm la nivel european. Ce trebuie să facă instituțiile europene? Este clar că Instituțiile care acționează acum o fac în mod orizontal, nu există o cooperare orizontală între ele și atunci criminalitatea organizată din Europa poate să folosească aceste uh, portițe de scăpare. Un aspect foarte important este legat de achizițiile publice și legătura cu acestea și modul în care se creează noi oportunități pentru corupție. Raportul Laurei conține noi idei care uh, se inspiră din uh, rezoluțiile actuale, din practicile actuale în ceea ce privește fondurile pentru migrație, diferitele fonduri pentru refugiați, fonduri care sunt uh, alocate pentru gestionarea crizei migranților. Din păcate, am văzut o utilizare defectuoasă a acestor fonduri pentru migranți care ajung în alte buzunare. De o vreme, deja spuneam că în Comisia Europeană trebuie să primim o propunere legislativă și deocamdată avem doar un raport în acest sens, raport care este plin de concluzii, de recomandări, dar nu conține nimic serios în ceea ce privește temeiul juridic. Așteptăm în, așteptam în primăvară un al doilea raport, însă se pare că lucrurile se prelungesc. Sperăm că ne va explica Comisia de ce s-a întâmplat așa. Pentru a lupta în mod eficient împotriva corupției, trebuie să avem norme similare în statele membre și căi de a monitoriza situația, cum avem mecanism de cooperare și verificare pentru uh, România și Bulgaria. Acesta nu mai este în prezent eficient. Considerăm că lupta împotriva corupției poate fi mai eficientă dacă se face într-o manieră armonizată în statele, toate statele membre, fără a mai arăta cu degetul un stat sau altul. Noi, socialiștii și democrații, vom sugera amendamente concrete la raport în această direcție, o mai bună armonizare a normelor legislative și, de asemenea, monitorizarea practicilor de corupție din statele terțe și în instituțiile europene. Raportor din partea, de număr din partea ECR, aveți cuvântul, vă rog, domnule Vistesen. Trebuie să vă spun de la bun început că grupul nostru sprijină definirea unei strategii europene pentru lupta împotriva corupției, activitățile contrateroriste și combaterea crimei cibernetice. Punctul de plecare pentru noi este unul pozitiv. În proiectul de raport vedem o serie de inițiative bune care corespund și intențiilor noastre, celor din ECR, schimbul de informații, mai bună cooperare între statele membre, protecție denunțătorilor de conștiință, o mai bună trasabilitate a fondurilor europene și dorim să subliniem că relația dintre crimă organizată și terorismul și lupta împotriva traficului de persoane sunt chestiuni esențiale pentru noi. Deci pe toate aceste chestiuni vom putea sprijini raportul. Însă există și o serie de lucruri care ne îngrijorează. Sunt lucruri cunoscute de altfel, cum ar fi imigrația și chestiunea procurorului public european, lucruri pe care noi le-am respins de la început și nu putem uh, sprijini nici inițiativa ca Europa să devină membră a Greco și la fel redistribuirea activelor obținute pe căi ilicite în scopuri sociale. Din toate aceste puncte de vedere care țin de subsidiaritate, avem o serie de îngrijorări și sperăm că aceste lucruri vor fi modificate și eventual eliminate din raport, însă dincolo de asta, vom coopera în mod fructos cu colegii pentru a ajunge la un text uh, satisfăcător. Mulțumim. Raportul din număr din partea grupului ALDE. Natalie Uzbe, te rog. Natalia, ai cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând doresc să mulțumesc raportoarei pentru acest text care mi se pare aproape excelent. Uh, este rezultatul unor discuții fructuoase între raportorii din umbră și raportoare. Dânsa a ținut într-adevăr cont de foarte multe dintre observațiile făcute de noi, lucruri care au îmbunătățit textul înainte ca acesta să fie modificat prin amendamente. Și doresc să-i mulțumesc raportoarei pentru că a recurs la un instrument interesant, a admis un chestionar tuturor procurorilor publici, și membrilor Eurojust și, de asemenea, formului consultativ al procurorilor publici, un instrument, prin urmare, dinamic, care a ajutat-o să-și redacteze raportul pe conținut și pe formă. Mai întâi pot să vă spun că proiectul, în forma propusă, acreditează ideea unei abordări practice și o anumită prioritizare a elementelor pe domenii pentru, pentru a evita o supraîncărcare, un text mult prea stufos, prea complex și departe de ceea ce ne dorim de fapt. De asemenea, se vorbește de punerea în aplicare a instrumentelor existente către statele membre. Raportul sugerează ideea ca statele membre într-adevăr să pună în aplicare așa cum trebuie și să utilizeze instrumentele existente la nivel european. Și, de asemenea, ca cei de la Comisia Europeană să demareze proceduri de încălcare în caz contrar. Un alt element pozitiv pe care îl apreciez în mod deosebit este acesta că se subliniază legătura între paradisurile fiscale și activitățile de spălare de bani, pe de o parte, și pe de altă parte de necesitatea de a, se, de a ne asigura de trasabilitatea fluxurilor de capital, mai ales că știm foarte bine această temă este de extremă actualitate. Colega mea a spus acest lucru deja, de ceva ce apare permanent în discuțiile noastre de la LIBE, uh, nevoia de a crea un parchet european, un procuror european care să fie independent și puternic în același timp. În numele grupului nostru aș vrea doar să mă concentrez pe trei aspecte mai puțin importante, dar care ar putea îmbunătăți textul. Lupta împotriva tuturor formelor de cibercriminalitate este o activitate care trebuie să fie reliefată cu pregnanță în text. Eventual acolo unde se vorbește de domeniile specifice de intervenție, pentru că această cibercriminalitate uh, joacă un rol considerabil și în spălarea de bani, și în activitățile de contrafacere, și joacă un rol important. Din ce am citit eu, uh, este vorba de aproape 700, 750 de miliarde de euro pe an la nivel european. Cocaină, heroină, cannabis, toate la un loc, plus celelalte. Și apoi importanța parchetului european. este important ca acesta să aibă resurse proprii ca să-și poată finanța activitățile și de asemenea să, decid, să dețină competențe suplimentare, să nu fie limitat doar la protejarea intereselor financiare ale Uniunii. Și ultim aspect, în ceea ce privește confiscarea bunurilor ilicite și înghețarea acestor fonduri, directiva din 2011 funcționează, a început să aducă roade, însă concluziile de astăzi sugerează că lipsesc două elemente. Posibilitatea confiscării activelor deținute și de soți sau de moștenitori în caz de condamnare. Și acest lucru nu este clar spus. În practică vedem că în momentul în care se întâmplă așa ceva, foarte rapid, bunurile ilicite, banii sunt transferați către rude apropiate și li se pierde urma și apoi poliția și autoritățile judiciare nu mai pot să confiște toate aceste bunuri ilicite sau achiziționate în mod ilicit. În concluzie, corupția și crima organizată au un cost economic extrem de ridicat și trebuie să luăm măsuri și să profităm de acest raport pentru a interveni și noi, pentru că este vorba, în ultimă, de, în ultimă instanță, de o amenințare la adresa statului de drept și se cuvine ca noi să creștem capacitatea de reacție politică în fața activităților acestor multinaționale, caracatițe multinaționale. Thank you and, uh... Mulțumesc. Uh, din partea GUE, domnul Dion. De Jong. Aș dori să mă alătur colegei Grisbeck în uh, reuniunile cu raportorii din umbră uh, și în felul în care am pregătit raportul, am avut parte de o contribuție semnificativă a raportarei pentru care îi mulțumim. În etapa pregătitoare am uh, avut parte de mai multe mesaje. Odată să nu să evităm să punem uh, uh, tot felul de prevederi pe raport ca pe un pom de Crăciun și să lăsăm uh, la liberă alegere. Uh, Cred că raportul a devenit, prin urmare, mai concis și cred că trebuie să evităm situația în care Parlamentul um, um, oferă recomandări, iar Comisia și Consiliul uh, își văd de treaba lor și discuțiile se tergiversează, pentru că la un moment dat avem nevoie să vedem niște rezultate concrete. Cred că este nevoie de câteva amendamente la acest raport. Cred că trebuie să precizăm ce așteptăm de la Consiliu și de la Comisie și când ne așteptăm la rezultate. Să vă dau un exemplu. Atunci când este vorba despre corupție. Ați uh, văzut recomandările și din raportul actual și din rapoartele anterioare, dar mă supără să văd că um, atunci când este vorba despre aceste puncte focale din statele membre cu care um, am păstrat legătura și au existat o felul de schimburi, dar nu apare, nici, nu apare acest lucru niciunde în raport. Nu vedem care au fost progresele făcute. Comisia a depus odată un studiu, a făcut odată un studiu cu privire la lupta împotriva corupției în statele membre. Așteptăm urmarea acestui raport, care a fost, a care publicarea a fost amânată de câteva ori. Dar eu vreau să fie publicat acum, vreau să fie unul cuprinzător, vreau să includă lupta împotriva corupției în instituțiile europene, care lipsea uh, din raportul anterior. Deci eu cred că ar trebui să dăm Comisiei și Consiliului niște termeni limită, să le uh, adresăm niște cereri mai precise și să ne asigurăm că, că ei știu că acest Parlament nu poate să aștepte la nesfârșit uh, să existe un fel de un feedback la uh, recomandările Parlamentului. Uh, comisia încă nu este destul de activă în ceea ce privește uh, monitorizarea Convenției ONU împotriva corupției. Nu am văzut niciun fel de progrese. Nu am, uh, făcut, nu am văzut în raport niciun fel de referire la Convenția OCDE. Și OCDE-ul se plânge la rândul de lipsa de resurse la nivelul statului membru, lipsa de voință, de angajament în ceea ce privește lupta împotriva corupției, mai ales în ceea ce privește mitele oferite de companii. În acest context, cred că ar trebui să includem și un alineat uh, referitor la tendința actuală în statele membre care nu au destule resurse pentru a combate uh, așa numitele infracțiuni white collar. Există foarte multe priorități în fiecare stat membru, uh, multe priorități subliniate în acest raport și aș dori ca raportul acesta să aibă o listă de priorități categorice și pentru Comisie, pentru Parlament și pentru statele membre ca să nu putem spune că astăzi ne concentrăm pe traficare, mâine ne concentrăm pe spălare de bani, poi mâine pe corupție și ne dispersăm eforturile astfel încât nu se mai întâmplă nimic la sfârșitul zilei. Pur și simplu nu există în momentul de față o stabilire clară a priorităților pentru a vedea unde putem să cooperăm mai bine. Este specificat un anumit domeniu în acest raport care a fost neglijat. În Uniunea Europeană, există forme de criminalitate organizată care um, se specializează în jefuirea magazinelor. Am avut o reuniune cu organizațiile care reprezintă detailiștii și asta ne-au spus că uh, pierderile economice pentru uh, magazine sunt foarte mari și impactul psihologic este la fel de mare ca și cel economic. Europol are mandatul necesar pentru a colecta datele, uh, însă în momentul de față nu este uh, prioritară această colectare de date. Apoi există uh, o lipsă de concordanță între analizele Europol și uh, Uh, ceea ce se face la nivel național, adică procurorii nu profită practic de aceste analize. Am întrebat uh, comisia, să, am rugat uh, Comisia să-mi dea un fel de statistică a felului în care sunt colectate datele și cum se leagă diferitele sisteme între ele și cum se folosesc datele, nici măcar Comisia nu are o poză de ansamblu. Acestea sunt probleme grave la nivel european. Nu avem o listă de priorități stabilite, nu avem o metodă eficientă de a folosi ce avem deja și chiar compilăm prea multe date. Poate că și asta este o problemă Uneori uităm date esențiale sau uităm să folosim date esențiale. Deci cred că poate să fie mult uh, mai cuprinzător acest raport. De asemenea, uh, se discută uh, dacă să, cum să fie partajate competențele și cum să fie um, date sentințele. De asemenea, doresc să fie incluse și concluziile pe care le-am avut în referitoare la um, uh, coerența dreptului material și, de asemenea, dreptul de procedură, pentru că facem progrese în ceea ce privește uh, pachetul Uh, de asistență juridică, uh, dar doresc să aflu cum stă situația cu drepturile procedurale ale um, inculpaților și trebuie să fie consolidat uh, sistemul de proces echitabil. Oricum, observațiile mele sunt foarte constructive. Laura mă cunoaște foarte bine și eu nu doresc decât să avem un raport mai bun, pentru că este unul foarte important. Mulțumesc foarte mult. Mă bucur că avem uh, o dezbatere atât de cuprinzătoare. Suntem în grafic, dar la ora 12 mi se pare că avem un vot. Așa că timpul ne și presează puțin, mai mulți colegi doresc să intervină. Deci trebuie să fiți uh, conciși. Ian Albrecht, doriți să vorbiți din partea grupului? Știu că doamna Eva Jolie era raportor din umbră, dar vă rog să interveniți în numele dumneavoastră și al verzilor. De fapt, în numele doamnei Eva Jolie uh, doresc să mă adresez dumneavoastră astăzi. Ea nu este disponibilă astăzi. Întâi de toate mulțumesc doamnei Ferrara pentru proiectul de raport. Acest raport sublinează eforturile pe care trebuie să le facem în continuare pentru a lupta mai bine împotriva crizei organi- crimei organizate și corupției. Sunt reliefate măsuri interesante, de exemplu, adoptarea legislației europene pentru a lupta împotriva uh, paradisurilor fiscale, uh, și uh, confiscarea bunurilor organizațiilor criminale. Este esențial să avem legislație europeană pentru a proteja pe lansatorii de alerte. Acum câteva săptămâni am, Comisia a prezentat o direct, un proiect de directivă. În urma scandalurilor, ca scandalurilor LuxLeaks și Panama Papers, problema este cu atât mai urgentă. De aceea facem apel la Comisie să dea o propunere cât se poate de repede. Apoi, stabilirea unui parchet european, înființarea unui parchet european este un instrument cheie în lupta împotriva corupției. Este esențial ca negocierile din Consiliu să se uh, termine odată și să uh, avem un procuror european independent care să poată lupta împotriva fraude cu TVA, printre alte infracțiuni. Vom depune amendamentele pe care le considerăm necesare, dar oricum uh, raportul este o bază foarte solidă pentru discuțiile ulterioare. Vă mulțumesc! Mulțumesc. Cred că toți raportorii din umbră care sunt prezenți au intervenit. Și asta um, dă o mai mare credibilitate raportului. Cred că trei membri doresc să mai intervină și nu voi mai lua intervenții după aceea pentru că trebuie să votăm. Doamna Spinelli este cea din tâi și domnul Rade văd că dorește să intervină. Vă rog să fiți conciși, stimați colegi, pentru că după aia avem un alt punct și apoi votul. Barbara Spinelli, te rog. Eu ringraf. Vreau să mulțumesc raportorului pentru prezentarea făcută și pentru că a menționat asasinarea lui Giovanni Falcone. Este extrem de important ca în Europa să se cunoască foarte bine situațiile acestea din Italia atunci când se pregătește un astfel de raport. Pentru că ce știm noi din experiența italiană? Când mafia are probleme, trece la crime. Când lucrurile merg bine, ceea ce se întâmplă în prezent, înseamnă că a reușit să se infiltreze în activitățile economice și în serviciile publice și în special în capitala noastră, la Roma. Este important să subliniem că una dintre cele mai mari capitale europene este acum victima unor grave, grave fenomene de tip mafiot. În ceea ce privește unele dintre amendamentele pe care mi-ar plăcea să le uh, văd uh, adăugate prezentării făcute de Laura au legătură cu două aspecte. În primul rând, parchetul. În grupul meu nu există o viziune unanimă, o poziție pozitivă unanimă asupra parchetului. Eu una sunt pentru o procuratură puternică și independentă și uh, Vreau să vă reamintesc doar că există o tendință majoritară la nivelul Consiliului și anume să se creeze un organ care să colecteze date în masă, într-un mod nediscriminat. Este un risc de evitat pentru că dacă nu selecționăm în amunte, datele nu se ne ajută la nimic. Un al doilea punct pe care vreau să insist Mă bucur că Laura a vorbit despre acestea. Este vorba despre definiția criminalității și serviciului public și, în general, infracțiunea de și, în general, combaterea infracțiunii de asociere. Noi avem o infracțiune, infracțiunea de uh, apartenența la grupuri care efectuează activități de tip mafiot. Există așa ceva și, după părerea mea, este important ca acest concept să se regăsească în raportul nostru și să fie inclus în legislația europeană. Mulțumesc! Thank you, Barbara. Eli Schlein. Mulțumesc, Barbara Eli Schlein. Te rog. Volevo ringraziare multis. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să mulțumesc și eu colegei Ferrara și tuturor colaboratorilor pentru această activitate extrem de importantă și pentru a uh, menționa uh, crima din Capaci și uciderea lui Giovanni Falcone poate ar trebui să mă reamintesc de alta în calitate de europeancă și pe lângă faptul că sunt uh, din Italia. Este important să conștientizăm importanța dimensiunii europene în combaterea criminalității organizate. Astăzi, structurile de tip mafiot fac afaceri cu dezvoltură peste tot în Europa și știu să profite mai bine ca nimeni de existența acestei piețe unice. Deci lucrurile sunt clare. Sau găsim la același nivel instrumente eficiente de combatere a acestei activități, sau am pierdut meciul. Bun, e foarte, bună că se, e foarte bine că se acordă atenție unei mai bune armonizări legislative la nivel european, o definiție partajată a criminalității organizate și a cazurilor conexe de infracțiuni. Este bine să ne axăm și pe infracțiunile de mediu, cele care au de face cu deșeurile. Există un interes clar al guvernelor europene pentru a înțelege că infiltrarea mafiilor în economia legală nu fac decât să ne uh, fure resurse indispensabile pentru cetățenii noștri. Și asta ar putea să fie un stimulent. Și de asemenea este bine să avem o mai bună cooperare judiciară la nivel european. M-am întâlnit cu forțe de ordine, cu colegul Corao, care se plângeau de incapacitatea de a lucra eficient cu colegii din Europa pentru a combate combate acest fenomen la nivel european. Sunt de acord în ceea ce privește necesitatea absolută a protecției whistleblowerilor printr-o directivă europeană unde se găsesc standarde minimă și lupta împotriva paradisurilor fiscale, care are legătură cu subiectul nostru, precum și uh, atenție acordată instrumentelor de control și monitorizare a utilizării fondurilor europene și primirii migranților. Și apoi mai avem și subiectul jocurilor de noroc, dar aici aș acorda uh, atenție și uh, aranjării meciurilor, care este un lucru care n-a fost citat. Și aici mafia are un rol important. Un ultim aspect, confiscarea, așa cum ne-a spus colega de la ALDE, care este un instrument esențial. Așteptăm studiul comisiei privind posibilele avantaje ale Uh, extinderii procedurii de confiscare fără condamnare, care sigur trebuie să se facă cu respectarea tuturor drepturilor. Este un instrument foarte bun și de aceea sperăm că va fi dus mai departe. Mulțumesc! Thank you very much. Mulțumesc, Eli. Doamna Ana Gomes. Mulțumesc. Mă bucură faptul că a fost făcut acest raport și voi contribui și eu la amendamente. Oricum, munca colegei uh, Laura Ferrara este foarte bună. Cred, așa cum s-a mai spus, că cele mai importante puncte sunt uh, EPO, uh, instrumentele de confiscare a activelor, și ce ar trebui să facem deja pentru a închide lacunele în legislația împotriva spălării banilor. Și problema nu se pune doar de infiltrarea mafiei în economia locală, ci pur și simplu infiltrarea în sistemul nostru politic. Ei, practic, ne-au ne prădează statele. Mafia nu controlează doar economia, controlează și puterea politică din statele membre. Chiar în câteva dintre instituțiile noastre, partidele noastre politice. Paradisurile fiscale nu sunt doar pentru evazioniști și pentru fraudatori, sunt și pentru uh, infractori de altă natură, deci trebuie să uh, stabilim consecințe pentru acest lucru și trebuie să împiedicăm sistemul bancar din Europa și industriile care permit sistemului bancar să funcționeze ca o mașinărie de spălare de bani. Deci pe asta trebuie să se concentreze raportul și pe asta trebuie să elaborăm instrumentele necesare și Uh, trebuie să avem și un uh, um, mai târziu o comisie uh, de anchetă în ceea ce privește Panama Papers. Aș dori să întreb Comisia când va fi prezentat raportul în ceea ce privește corupția în statele membre în, din acest an. N-am mai auzit nimic despre el și m-aș aștepta ca acest raport pe care, care este um, cel de urmare după cel din 2014 este mult, de mult mai mare însemnătate pentru noi. Mulțumesc! Mulțumesc, Ana! Domnul Rade, vă acum cuvântul. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Acest raport este unul foarte echilibrat. Au apărut în el măsuri pe care am insistat noi de multă vreme, de exemplu cooperarea între uh, organele de lege pentru a avea un uh, parchet european puternic. Lupta împotriva infracționalității organizate este foarte importantă pentru securitatea noastră și este foarte importantă pentru că noi dorim să îmbunătățim viața cetățenilor de rând. Oamenii trebuie să se simtă uh, în siguranță în orașele europene și să nu aibă tot timpul senzația că uh, infractorii sunt cei care sunt la conducere în Uniunea Europeană. Așadar, pentru a avea o securitate mai bună pentru uh, cetățenii noștri, noi, aici la Bruxelles, ar trebui să începem să adoptăm măsuri care să Um, contribuie la lupta împotriva criminalității organizate. Mulțumesc și mulțumesc și pentru uh, faptul că ați vorbit succint. Îi mulțumesc Laurei Ferrara pentru acest raport excelent și cuprinzător pe care l-a pregătit îndelung. Nu cred că uh, se putea, fără să menționăm asasinatul uh, domnului Falcone, uh, trebuie să ne concentrăm pe prioritățile live și prioritățile Parlamentului, trebuie să avem un raport uh, bine pus la oaltă, un raport credibil, un raport eficient. Și se pare că tocmai pe această cale mergem acum. Le mulțumesc to- toți rap- tuturor raportorilor din umbră pentru că au intervenit și că au dat un răspuns cred, credibil și cuprinzător. Laura, dorești să mai intervii acum? Nu. Atunci, termenul limită pentru depunerea amendamentelor este 31 mai, ora 12 ziua. Și aștept amendamentele dumneavoastră. Vă mulțumesc foarte mult tuturor colegilor care au intervenit. Mai avem un punct uh, scurt pe ordinea de zi înainte de a trece la vot, la ora 12. Este vorba despre o întrebare cu solicitare de răspuns scris adresată de domnul Corau în 29 ianuarie în ceea ce privește posibilă încălcare a drepturilor uh, minorilor neînsoțiți în Sicilia. Uh, Poate nu cunoașteți această procedură. Conform regulamentului de procedură, o astfel de întrebare poate să fie prezentată comisiei noastre și în caz că nu se privește, primește un uh, răspuns sau dacă întârzie prea mult, uh, o discutăm în uh, dezbatere. Întrebarea a fost adresată în 29 ianuarie de către domnul Uh, Corao și, conform articolului 130 din regulamentul de procedură, comisia ar fi trebuit să răspundă în șase săptămâni. Răspunsul nu a venit, deci domnul Corao are acum cuvântul pentru a ne spune foarte pe scurt care este, care este problema. Foarte pe scurt, dacă nu vă deranjează. Sì. Grazie Presidente. Mulțumesc domnule președinte. În Italia și în special în Sicilia, de unde vin eu, de ani de zile există o foarte mare presiune migratorie, prin urmare ne confruntăm cu o mare creștere a numărului de minori străini neînsoțiți. Sicilia astăzi are cam 4500 de minori străiți neînsoțiți. Avem o lege regională care spune că Trebuie să existe adăposturi specifice pentru acestea, unde trebuie să existe și profesioniști calificați. Costul zilnic pentru un minor este de 76 de euro, din care 45 alocați de Ministerul de Interne și restul ar trebui să fie garantată de la nivel regional. Dar uh, comunele din Sicilia nu au resursele pentru uh, aceste adăposturi și, prin urmare, adăposturile nu sunt deloc valabile și sunt uh, în condiții foarte proaste, salariile nu sunt plătite nici de 10 luni. E o situație de negestionat pentru cei care lucrează acolo. Soluția pre- propusă de Sicilia este să se reducă standardele de calitate și să reducă costurile de la 7-6 la 5, 45 de euro încălcând drepturile garantate pentru minori. Și eu am cerut comisiei la finele lui ianuarie să ne spună dacă este conștientă de această situație și dacă o consideră întemeiată și admisibilă în principiu dacă e bine să încălcăm drepturile minorilor reducând resursele care se pun la dispoziție pentru ei. Asta e întrebarea pusă Comisiei. Thank you, Mr. and thank you. Mulțumim, domnule Corao, și mulțumim și pentru concizie. Întrebarea a fost dacă cei de la Comisie sunt conștienți de această situație și alte aspecte. Dau acum cuvântul Comisiei cu rugămintea ca răspunsul să fie concis. Mulțumesc, domnule președinte. Noi am înregistrat o întârziere considerabilă în uh, trimiterea acestui răspuns scurt și regretăm acest lucru. Am fi preferat uh, ca astăzi să ne cerem scuze și să vă oferim un răspuns la aceste întrebări. Din nefericire, răspunsul este încă în curs de elaborare. Înțelegem că acest întârziere este regretabilă, mai ales că este vorba în realitate de o situație deosebit de gravă. O să facem totul pentru a primi rapid un răspuns și vă rămânem la dispoziție pentru orice alte clarificări ulterioare. Mulțumesc! E un răspuns chipzuit din partea Comisiei. Chestiunea, într-adevăr, este gravă. Ați recunoscut că sunteți în întârziere, dar să știți că atunci când formulăm întrebări, avem nevoie și noi de răspunsuri la timp. Sigur, sunteți sub presiune, dar în cazul de față, evident, ați fost uh, onest, ați răspuns cu franchețe și așteptăm atunci să primim un răspuns la această întrebare a domnului Corao. Domnule Corao, situația pare că noi o să vă informăm cum primim răspunsul, sperăm cât se poate de cuvânt. Mai, mai doriți să adăugați ceva? Cosa posso, cosa posso aggiungere, Presidente? Ce aș mai putea de adăuga, ce ar mai fi de adăugat, domnule președinte? Sperăm să primim o răspundere cât mai repede și să încercăm să găsim mecanisme și niște date limite certe. Dacă nu, credibilitatea instituțiilor are de pierdut. Am reușit să dăm răspuns în, într-un termen prestabilit, poate la conferința președinților sau în structuri similare, să găsim să implementăm mecanisme care să funcționeze mai precis, mai clar. As you know, I'm using this mechanism. După cum știți, eu recurg uh, mai frecvent acum la acest mecanism uh, pentru asigurarea respectării cerințelor de regulament. Mulțumim Comisiei și vă mulțumim și dumneavoastră. Stimați colegi, o scurtă pauză de 3 minute ca să ne pregătim și votul începe la ora 12 fix. Please bring your electronic cards if you don't have them. Vă rog să vă aduceți și să pregătiți cartelele electronice. Colleagues, uh, please take your seats and we'll begin the votes. Vă rog, uh, stimați colegi, să luați loc, începem votul. Vă rog să luați loc. Votăm uh, primul text privind uh, Agenția Europeană pentru Securitatea Maritimă. În paralel cu propunerea privind uh, o, un serviciu al pazării de coastă european, uh, Comisia a prezentat două propuneri suplimentare menite a modifica regulamentul primind, privind Agenția Europeană de Securitate Maritimă și Agenția Europeană de Control al Pescuitului. Astăzi vom, o vom vota pe prima, trecem direct la vot, votăm propunerea de compromis, votul este deschis. A votat toată lumea? Să dăm timp tuturor să voteze. Și domnul Diaz de Mera votează prin ridicare de mână. A votat toată lumea. Închidem votul acum. 41 pentru, 7 împotrivă. Votul final acum. Votul este deschis. Închidem votul. Se adoptă 44 pentru, 7 împotrivă, fără abțineri. Felicitări raportorului. Al doilea vot proiectul de recomandare pentru deciziile Consiliului privind acordul dintre Uniunea Europeană și Republica Peru pentru un regim de scutire de viză pe termen scurt, pentru ședere pe termen scurt. Doamna Gabriel este raportoare, votul este deschis. Închidem votul acum se adoptă cu 50 pentru și un vot împotrivă, nicio abținere. Nu avem vot final aici, acesta a fost votul final. Trecem uh, la proiectul de aviz prin punerea aplicarea a Convenției Națiunilor Unite privind dreptul persoanelor cu dizabilități, având în vedere observațiile Comitetului UNCRPD raportoare Martina Anderson. Dacă raportoarea nu dorește să intervină, trecem direct la vot. Votăm. Începem cu amendamentul 2. Votul este deschis. Închidem votul. Se adoptă. Amendamentul 3. Votul este deschis. Votul este închis. Respins. Amendamentul 4. Votul este deschis. Votul este închis. Se adoptă. Amendamentul 5. Votul este deschis. Votul este închis. Se adoptă amendamentul 6. Deschidem votul. Închidem. Se adoptă amendamentul 7. Închidem votul. Se adoptă. Amendamentele 8 și 9 identice. Deschidem votul. Închidem. Se adoptă compromisul A. Votul este deschis. Închidem. Se adoptă. Amendamentul 11. Deschidem votul. Închidem. Se adoptă. Amendamentul 12. Deschidem votul. Închidem. Se adoptă. Amendamentul 13. Deschidem votul. Închidem. Se adoptă. 15. Deschidem votul. Închidem. Se adoptă. 14. Deschidem votul. Închidem. Se adoptă. Amendamentul 16. Deschidem votul. Închidem. Se adoptă. Compromisul B. Deschidem votul. Închidem. Se adoptă. Amendamentul 20, votul este deschis. Închidem. Se adoptă. Amendamentul 21, deschidem votul. Închidem. Se adoptă. Amendamentul 22, deschidem votul. Închidem. Se adoptă și acesta. Amendamentul 23. Deschidem votul. Închidem. Se adoptă. Amendamentul 24. Votul este deschis. Închidem. Se adoptă. 25. Votul e deschis. Închidem. Se adoptă. Amendamentul 26. Deschidem votul. Închidem. Se adoptă. 27. Deschidem votul. Se închidem. Se adoptă. Compromisul C. Votul este deschis. Închidem votul. Se adoptă. Amendamentul 28. Nu, 35. Deschidem votul. Închidem. Încă nu. Închidem. Acum îl închidem. Se adoptă. Compromisul D. Votul este deschis. Închidem. Se adoptă. Amendamentul 38. Deschidem votul. Închidem votul. Avem un vot în plus de la PPE. Închidem votul. Se adoptă. 39. Deschidem votul. Închidem votul. Se adoptă amendamentul 40. Deschidem votul. Închidem. Se adoptă. Amendamentul 42. Deschidem votul. Închidem. Se adoptă. Compromisul E. Vot pe părți. Prima parte. Votul este deschis. Închidem votul. Se adoptă partea a doua. Deschidem votul. Votul este închis. Se adoptă. Mai votul 40, 46. Votul este deschis. Închidem. Respins. Amendamentul 47. Deschidem votul. Închidem votul. Se adoptă. 48. Deschide votul. Vreți să facem de la 48 la 58 în bloc? Minunată sugestie. Amendamentele de la 48 Era aproape o sugestie bună, Thomas, dar uite, a lipsit puțin. Patruzeci și opt. Deschidem votul. Închidem votul. Se adoptă. 49. Deschidem votul. Închidem. Se adoptă. 50. Deschidem votul. Închidem. Se adoptă. 51. Deschidem votul. Închidem. Se adoptă. 52. Deschidem botul, Închidem. Se adoptă. 53. Deschidem botul, Închidem. Se adoptă. 54. Deschidem botul, Închidem. Se adoptă. 55, deschidem votul. Închidem. Se adoptă. 56, deschidem. Închidem. Se adoptă. 57, deschidem votul. Închidem. Se adoptă. 58, deschidem votul. Închidem. Se adoptă. 59, o eliminare. Votul este deschis. Închidem. Amendamentul 59. Erați împotrivă? Da. Dar se adoptă. 61. Deschidem votul. Închidem. Se adoptă. 62. Deschidem votul. Închidem. Se adoptă. Considerente, amendamentul 1. Deschidem votul. Închidem se adoptă și votăm textul în forma modificată. Votul este deschis. Închidem votul. Se adoptă cu 51 pentru, un împotrivă, două abțineri. Felicitări raportare.